Și mai întâi de toate, dați-mi voie să-i, prez- să-i urez domnului Johannes Hahn uh, bun venit la Parlamentul European. După cum știți, conducem aceste audieri conform uh, regulilor în, schi- în uh, vigoare. Evaluate. Conform acestor orientări, Parlamentul evaluează comisarii desemnați pe baza competențelor generale a angajamentelor europene și pe baza independenței lor. Uh, sunt examinați pe baza cunoașterii portofoliului și pe baza uh, abilităților de comunicare. Aș dori să vă informez de asemenea că Domnul Han, comisarul desemnat, a răspuns în scris la, între, la chestionarul pregătitor și răspunsurile scrise au fost distribuite membrilor în toate limbile. La fel s-a întâmplat și cu declarația de interes. Toate aceste documente, așadar, fac parte din dosarul membrilor. Aș dori de asemenea să vă mai informez că audierea uh, va avea o formă generică utilizată pentru toate audierile în Parlament. Vom începe cu uh, Comisarul desemnat uh, are la dispoziție 10 minute pentru o uh, declarație orală, după care mai avem 2 ore și 45 de minute pentru întrebări și vom începe cu contribuții din partea tuturor reprezentanților grupurilor politice. Vom avea mai degrabă intervenții ale coordonatorilor aici, după care uh, vor urma întrebările adresate de membri. Lista care a fost elaborată, lista cu vorbitorii, listă elaborată de secretariat, uh, Uh, ia în considerare solicitările grupurilor politice. Dezbaterea se va uh, baza pe principiul ping-pong, adică va exista o întrebare și un răspuns, după care uh, după întrebare, comisarul are la dispoziție două minute să răspundă. Întrebarea va uh, avea un minut, iar apoi pentru întrebări suplimentare veți mai putea folosi un minut. Comisarul desemnat va trebui și el să răspundă tot într-un minut. Aș dori de asemenea să vă spun că uh, subiectul întrebărilor suplimentare, dragi colegi, trebuie să se leagă de răspunsul comisarului desemnat la prima întrebare. Nu trebuie să folosim timpul suplimentar pentru a ridica uh, o chestiune cu totul nouă. Aș dori să vă informez faptul că mi-am rezervat uh, dreptul de a respinge întrebările suplimentare care nu îndeplinesc acest uh, criteriu. Nu va exista procedura catch the eye, și aș dori și să vă mai spun că n-ar trebui să construiți întrebări multiple în acel minut care vă este alocat, pentru că astfel va fi imposibil ca uh, domnul Han să vă răspundă și poate că atunci nu veți fi mulțumit de răspuns. Prin urmare, haideți să luăm în considerare acest aspect. Prin urmare, uh, rămâneți uh, la ceea ce a făcut obiectul acordului coordonatorilor. Aș dori să vă rog, de asemenea, să uh, respectați limita de timp. Dacă nu o faceți, atunci uh, nu vor putea fi adresate toate întrebările. După cum vedeți uh, din listă, deja avem o oră în plus față de ceea ce ne permitem în ceea ce privește solicitările de intervenție. Prin urmare, aș dori să încep audierea. Probabil mai știți și că audierea noastră este transmisă live pe uh, site-ul internet al uh, Parlamentului. Deci uh, luați în considerare acest lucru, zâmbiți și arătați-vă drăguți. <coughs> Va fi de asemenea posibil să aveți acces la înregistrarea video a audierii tot prin intermediul acestui site. Va exista și un uh, raport uh, verbatim al audierii. Prin urmare, uh, noi suntem deschiși să uh, punem la dispoziție tuturor celor interesați rezultatul audierilor. Și cu asta aș dori să-i dau cuvântul domnului Johannes Han uh, să ne prezinte remarcile introductive în nu mai mult de 10 minute. Aveți cuvântul. Yeah. Thank you, Mrs. Chair. Herren, ich mich... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Bineînțeles și eu voi respecta regulile jocului vă salut călduros. Este o plăcere și o onoare pentru mine și spun asta cu mare sinceritate. O plăcere și o onoare de a, pentru mine să mă aflu în fața dumneavoastră și uh, să am posibilitatea de a vă răspunde întrebărilor pe care le-ați putea adresa mie în calitate de uh, comisar desemnat pentru politica regională. Cred că sunteți de acord cu mine când spun că politica uh, regională reprezintă o istorie de succes a integrării europene. Vorbesc asta spun asta cât se poate de clar. Știm că nu există doar prieteni ai politicii regionale europene în cadrul Uniunii Europene, ci există și o serie de critici ale acestei politice. Există persoane care consideră că altele ar trebui să fie principiile pe care le urmăm. Cred că noi cei de aici suntem cu toții de părere că politica regională reprezintă o istorie de succes, o, uh, o politică necesară, imperioasă. Vă întreb dacă există vreo alternativă la politica regională. Da, există una, o politică regională mult mai bună decât cea existentă în momentul de față. O politică regională reformată, însă o politică regională care să se bazeze pe principiul integrativ. Eu susțin acest principiu și promit să ofer tot sprijinul pe care îl pot acorda implementării unei astfel de politici. Ideea este următoarea. Noi cu toții, în calitate de parteneri, trebuie să respectăm uh, interesele regiunilor și a oamenilor care locuiesc în aceste regiuni. În ultimii ani, politica regională a, s-a dezvoltat flagrant sau fulminant. Și doamnă Hübner, vă mulțumesc foarte mult pentru activitatea noastră de fostă comisară pentru politica regională. Până câteva, până cu câteva luni în uh, urmă, dumneavoastră ați deținut acest uh, portofoliu și în, în timpul mandatului dumneavoastră ați depus o serie de eforturi, ați implementat o serie de politici care reprezintă o platformă solidă pentru viitorul politicii regionale. Uh, avem, pe de o parte, um, dezvoltarea durabilă a politicii regionale europene. Știu că aici în sală nu există doar prieteni ai principiului earmarking, dar cred că acest principiu a fost uh, una, unul durabil uh, un principiu care cu siguranță a avut și o influență culturală. În al doilea rând, o a doua politică importantă adusă de doamna Hübner a fost următoarea. Pentru o primă dată s-a dorit Uh, schimbarea regulilor în momentul în care s-a decis faptul că aceste reguli trebuie să fie schimbate, că lucrul acesta este necesar. Disponibilitatea aceasta, dacă doriți uh, să o considerați dorință de a schimba, poate uh, ideile învechite trebuie neapărat să fie, să fie prețuită și, în plus, instrumentele financiare nu au fost doar create, ci au fost de-a dreptul implementate. Doamnelor și domnilor, uh, politica regională este întotdeauna pusă uh, în, uh, într-un domeniu al evaluării. În ultimii ani a stat sub semnul integrării europene. A existat ceva a existat dorința ca scindarea Europei să fie depășită și lucrul acesta a funcționat s-a dovedit faptul că Europa reprezintă o comunitate solidară. Ce înseamnă pentru mine solidaritatea? Regiunile cele mai sărace din Europa, dar și din alte părți ale lumii, trebuie să, af- să se afle în centrul uh, necesităților noastre, imperativelor noastre. Noi trebuie să ne asigurăm că în aceste regiuni există o bază financiară, că se dezvoltă o infrastructură. Este vorba de șansele echitabile oferite tuturor cetățenilor uh, șanse echitabile în, ce, echitabile în ceea ce privește obținerea bunăstării. Și în momentul de față ne aflăm în fața unei noi provocări în urmă cu doi ani de zile nu ne-am fi gândit că situația va fi atât de dramatică. Din nou, uh, politica regională se află sub presiune, cu toții ne aflăm sub presiune. Și vă spun sincer că nici o regiune din Europa nu va fi, uh, nu se va bucura de bunăstare pe veci. În fiecare regiune, chiar dacă situația, aceasta, situația acesteia pare una pozitivă, cu siguranță trebuie să-și dea seama că pe viitor această situație trebuie păstrată trebuie uh, stimulată. Prin urmare, trebuie să găsim măsuri pentru toate regiunile. Aceste măsuri trebuie să fie implementate de asemenea, astfel încât competitivitatea să fie în continuare una ridicată. În acest moment vă spun cât se poate de clar, doamnelor și domnilor, că sunt împotriva unei renaționalizări. Avem nevoie de o politică de coeziune, o politică regională pentru toate regiunile din Europa. Nu este vorba de de privilegierea anumitor regiuni. De asemenea, nu dorim uh, să oferim uh, să oferim uh, fonduri regiunilor care cerșesc. Nu, nu dorim un astfel de sprijin asigurat uh, regiunilor sărace. Nu, dorim ca aceste state, uh, regiuni să fie capabile să, să se dezvolte. Le ajutăm în acest sens, însă la un moment dat contribuția lor trebuie să se întoarce către noi. Și cum vom face lucrul acesta? Dați-mi voie să numesc trei domenii concrete de acțiune. În primul rând, viitoarea politică de coeziune trebuie să se bazeze pe prioritățile centrale ale strategiei EU 2020, și anume competitivitate, societatea cunoașterii, protecția uh, mediului înconjurător și, de asemenea, restructurarea sistemului uh, energetic. Toate acestea nu trebuie să fie cuvinte goale. Nu, din potrivă, trebuie să fie transformate în realitate. Asta se face prin intermediul activităților, prin intermediul acțiunilor concrete. Și asta se face, bineînțeles, prin intermediul colaborării și coordonării cu celelalte politici uh, ale Uniunii Europene, și anume inovație, educația, mediul înconjurător, energia, uh, transferul, transportul uh, și doar dacă vom reuși să creăm această coordonare și cooperare vom avea într-adevăr o valoare adăugată adusă politicii de coeziune. Și asta nu se va transforma în realitate fără earmarking. În al doilea rând, dați-mi voie să pun accent uh, pe politica urbană. Asta deoarece am o experiență în uh, domeniu. Știu că, uh, bineînțeles, toate regiunile Europei trebuie să stea în prin planul acțiunilor noastre. Însă, politica urbană nouă europeană este foarte necesară, pentru că statele, uh, orașele reprezintă uh, puncte centrale ale vieții economice culturale a, ale Europei. Iar în momentul de față, uh, situația din oraș nu este cea pe care ne-o dorim și tocmai de aceea am nevoie, avem nevoie de măsuri cât se poate de concrete prin intermediul unui proces de consultare uh, Uh, proces pe care îl voi demara în cazul în care îmi veți acorda acest mandat. Și, uh, nu în ultimul rând, bineînțeles, trebuie să luptăm pentru ca uh, o, un echilibru perfect între controlul uh, greșelilor și inadvertențe să fie garantat. În același timp, trebuie să luptăm pentru a scădea toate costurile administrative. Și asta, acest echilibru trebuie să fie unul perfect. Și nu spun asta um, doar uh, pentru că uh, sună bine, ci pentru că toate avizele curții de conturi m-au îngrijorat. Și aceste avize sunt cele care mă fac să cred că și să fiu convins de fapt că uh, scăderea acestei cote de greșeli trebuie să fie o măsură concretă. În acest sens, voi face tot ce îmi va sta în putință pentru a combate toate aceste deficite. Știu uh, că în cadrul Parlamentului European s-au uh, desfășurat o serie de acțiuni în acest sens. De fapt, la nivel european s-au uh, desfășurat o serie de pro programe pentru eliminarea deficitelor. Avem nevoie de, însă de procese mai simple și asta nu putem decât face cu ajutorul dumneavoastră. Iar doar prin aceste procese simplificate, uh, cota de erori va scădea. În încheiere, doamnelor și domnilor, vreau să spun câte ceva despre munca mea în colaborare strânsă cu dumneavoastră. După cum știți, am fost mult timp uh, parlamentar în cadrul unui parlament uh, regional. Mai apoi am făcut parte din guvernul regional uh, vienez. Știu care sunt problemele cu care se confruntă delegații, parlamentarii. Știu că uneori vă gândiți că alți funcționari au mult mai mulți colegi și mult, mai mult ajutor din partea uh, Uh, asistenților decât dumneavoastră. Însă, cu toate acestea, vă asigur că eu am nevoie de, de dumneavoastră. Am nevoie de dumneavoastră și pentru că dumneavoastră, practic, sunteți cei care îmi veți transmite îngrijorările regiunilor. Dacă îmi dați aceste informații, atunci, cu siguranță, voi încerca ca, în interesul oamenilor care trăiesc pe acest minunat continent, uh, Uh, vom uh, face uh, astfel încât viața lor să se îmbunătățească. Iar în momentul de față vă mulțumesc și sunt des, nespus de încântat să răspund întrebărilor dumneavoastră. Thank you very much for your passion. Doamna președinte, mulțumim pentru pasiunea din prezentarea dumneavoastră. Trecem imediat la domnul Lambert van Nistelrooy. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar de semnat, Bine ați venit aici, în sânul Comisiei Regii din Parlamentul European. Am câteva întrebări bazate pe viitor și pe atitudinea dumneavoastră uh, în ceea ce privește viitorul. Aveți o atitudine pozitivă în ceea ce privește strategia UE 2020, ați spus asta, însă documentul de coeziune mi se pare că s-a uitat, ca să zic așa, în analiza făcută de comisie. Ce veți întreprinde în această privință? Și în același context, în același cadru, ne trebuie un buget. Ce considerați despre această tendință în creștere spre sectorializare, spre divizarea formurilor europene? Și Parlamentul ar dori o carte albă pe coeziune susțineți aceste noi priorități? Ce progrese putem aștepta din acest punct de vedere pe termen scurt? Doamna președinte, mulțumim că ați respectat uh, timpul. Domnul Han are cuvântul. Trei Trei întrebări, două minute. Voi face tot ce îmi stă în putință. Bineînțeles, Trebuie să luptăm cu toții astfel încât politica de coeziune, care se bazează pe principiile EU 2020, să primească o, o greutate mai mare. Cel mai important lucru este însă acela de a explica faptul că doar politica integrată este capabilă să satisfacă toate necesitățile uh, strategiei EU 2020. Această discuție ne va duce în următorul uh, punct. Cu siguranță, la nivelul uh, dezbaterii privind bugetul, vom reuși să facem schimbările necesare astfel încât uh, să ne asigurăm că toate mijloacele necesare, fondurile necesare vor fi puse la dispoziție. Știu că până în momentul de față bugetul a reprezentat o bază serioasă de discuții și cu siguranță va rămâne așa. Am discutat de asemenea cu o serie de colegi posibili, potențiali, pentru a garanta o cooperare mult mai strânsă pe viitor. În ceea ce privește coeziunea teritorială și, uh, de asemenea, tratarea în continuare în ca a, acestui principiu în cadrul unui, uh, unei cărți albe, ei bine, a existat Cartea Verde în acest sens, a existat dezbaterea cu privire la această temă. Nu Uh, sunt împotriva temei în sine, însă sunt de părere că odată ce vom avea politica de coeziune cât se poate declară, voi și vom începe munca pentru crearea uh, politicii acesteia de coeziune, uh, toate aceste eforturi vor fi uh, suficiente, iar Carta Verde care ne stă la dispoziție este de asemenea uh, suficientă în momentul de față. Vă mulțumesc! Hmm. O întrebare suplimentară, spunea doamna președinte. Mă gândeam și în al cincilea raport pe coeziune, să ne gândim la acest aspect în combinație, am putea relua coeziunea teritorială și am putea să ducem această chestiune într-un sens legislativ. Încă o întrebare. Am fost șocați de uh, documentul neoficial pe finanțare. Mă întrebam ce credeți dumneavoastră în legătură cu această viziune codificată acolo. Ce credeți despre acest punct? Auch für die Regionalpolitik. Și pentru politica regională sunt necesare dezbaterile. În ultimii ani, politica regională a reușit multe în special în ultima perioadă. Peste 600 de mii de noi locuri de muncă durabile au fost create, peste 100 de mii de kilometri uh, de drumuri au fost uh, construite. De asemenea, milioane de oameni obțin, au uh, beneficiat de servicii um, de a apei potabile și de canalizare. Toate acestea sunt dovezi ale modului în care au fost folosite fondurile. Uh, și de a, ă, tocmai de aceea toate aceste informații vor fi incluse în dezbaterea următoare. Very much, Constan- Doamna președinte, mulțumim foarte mult, Constanțe Crel. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Bine ați venit, domnule Han, în Parlamentul European. Mă alătur întrebării adresate de antevorbitorul meu. Ați spus deja că trebuie să operăm o serie de modificări în viitoarea politică structurală de coeziune prioritățile pe care le avem în momentul de față vor fi ele schimbate? Vă doriți uh, o premisă mult mai uh, europeană? Și dacă da, care sunt prioritățile pe care le aveți în vedere? Uh, despre coeziunea teritorială, care este foarte importantă pentru noi, dați-mi voie să vă atrag atenția că nu avem niciun fel de definiție a acestui, a acestui concept. Înainte de a vorbi despre viitoarea politică structurală, oare nu ar fi bine să vorbim uh, mai întâi de toate despre coeziunea teritorială? Ich fange hinten an. mai întâi de toate, permiteți-mi să vă salut la rândul meu. Da, Trebuie să vorbim de, despre asta. Încă nu există o defini- definiție oficială pentru acest uh, concept. Nici măcar oamenii de știință nu au putut să ne ofere o definiție clară. Însă, din dezbaterile pe care le-am auzit în ultima vreme, consider că ideea de bază este următoarea. Trebuie să garantăm posibilități echitabile în toate regiunile. Aceasta este, practic, baza uh, definiției termenului sau conceptului de coeziune teritorială. În ceea ce privește evoluția, consider că ceea ce e, uh, inclus deja în, EUR, în strategia EU 2020 trebuie să reprezinte de asemenea și obiectivele noastre. Trebuie să, să mizăm pe cercetare și dezvoltare, pe societatea cunoașterii. De asemenea, nu trebuie să uităm infrastructura. Însă, când mă uit acum la ce se întâmplă în toate statele, pornind de la premisa aceasta a crizei, uh, vedem uh, că se vorbește foarte mult despre cercetare și dezvoltare. Însă, în momentul în care ne uităm la buget, bugetul alocat acestor măsuri, ne dăm seama că acest buget este mult scăzut. Și, prin urmare, cred că este rolul Uniunii Europene acela de a a se implica în această problemă. Prin urmare, Uniunea Europeană trebuie să reprezinte un uh, model în ceea ce privește sprijinirea cercetării și dezvoltării. Uh, Uniunea Europeană trebuie să își uh, asume această uh, responsabilitate astfel încât investițiile în cercetare și dezvoltare să fie operate chiar în această perioadă de criză, deoarece cercetarea și dezvoltarea sunt esențiale pentru a depăși criza. Doamna președinte, Constanța, ai cuvântul. Ascult cu plăcere cele pe care le spui. Da, acestea sunt și ideile noastre. Aș vrea însă să aud câte ceva despre modul în care veți impleca oamenii în, acest, în această idee. Cercetarea și dezvoltarea este, este una, coeziunea socială reprezintă cu totul altceva. Tocmai aceasta este tema pe care o putem rezolva prin intermediul unei politici integrative, integrate. Am nevoie de uh, persoane foarte bine educate. Uh, copiii, adolescenții trebuie să fie bine pregătiți astfel încât ei mai apoi să poată uh, beneficia de serviciile educației secundare companiile trebuie să aibă puterea de a absorbi acești viitori uh, muncitori, lucrători și, de asemenea, economia trebuie să aibă puterea de a absorbi produsele companiilor. Pentru a facilita lucrul acesta avem nevoie de o politică integrată, astfel încât toate condițiile, caracteristicile fiecă, uh, fiecarei regiuni în parte să fie luate în parte, uh, să fie luate în considerare. Avem nevoie de politica regională și de asemenea de coeziunea teritorială și de asemenea de includerea acestui factor social, pentru că doar toate acestea pot însemna uh, politică regională. Mulțumim foarte mult, Ramona Nicola Mănescu. Urez bun venit domnului uh, comisar desemnat Han și sper ca de acum încolo să ne vedem foarte des dumnealui în calitate de comisar. Prima întrebare pe care vreau să o adresez, uh, doresc să fac referire la cel de-al șaselea raport de progres al Comisiei, care se concentrează pe creativitate și inovație ca instrumente care pot salva mai repede și mai bine statele membre de criza economică. Dumneavoastră personal, domnule Han, chiar credeți că dezvoltarea talentelor locale, atragerea talentelor și vizitatorilor, toleranța, așa cum au fost ele descrise în acest raport de progres, sunt cele mai puternice instrumente care, pe care Uniunea le are la îndemână pentru ieșirea din criză? Mulțumesc! Este un domeniu, un domeniu esențial, însă în, în momentul de față e clar că și în acest domeniu principiul integrat este necesar pentru întărirea Europei, pentru promovarea, practic, varietății, diversității europene, avem nevoie de accente puse tocmai pe aceste, aceste talente locale. Îmi dau seama că Europa este caracterizată prin marea creativitate, putere creatoare de care dă dovadă și văd lucrul acesta în momentul în care compar Europa cu alte regiuni ale uh, lumii. Europa este o istorie de succes și va continua să fie la fel. nici uh, în trecut n-am fost uh, numeroși, nici acum nu suntem numeroși, însă totuși am putut să ne folosim de creativitatea noastră, iar în momentul de față trebuie să ne concentrăm pe creativitate și inovație, astfel încât copiii de la grădiniță să știe cam care sunt temele pe care le, le discutăm noi. Deci, ă, în momentul de față, trebuie să, să stabilim clar care sunt, uh, sunt um, temele pe care dorim noi să le aducem la cunoștința copiilor din frage de pruncie, astfel încât să le promovăm creativitatea. Consider că Uniunea Europeană trebuie să se uh, Uh, concentreze pe acest aspect și sunt sigură că, uh, sigur că colegul uh, meu din domeniu, care se va ocupa de educație va demara o serie de acțiuni în acest sens și sunt absolut convins că împreună vom putea face multe. Mulțumesc, domnule Han. Sper Întrebare suplimentară. Activitatea și inovația sunt elemente importante. Sper totuși să ținem cont și de celelalte instrumente pe care politica de coeziune le, le oferă și în acest sens aș vrea să mă refer la documentul Comisiei privind uh, viitoarea strategie UE 2020, unde nu sunt menționate autoritățile locale. Cum credeți că va putea fi implementată această strategie la nivel local și regional, fără implicarea autorităților locale și ce veți face în acest sens? Mulțumesc! Also deswegen habe ich ja <clears throat> schon einmal diesen städtischen Schwerpunkt angesprochen. Tocmai de aceea am vorbit despre noua politică urbană. Trebuie să ne implicăm mai tare. Dacă reușim să facem lucrurile acesta, cu siguranță vom obține rezultatele necesare sau vizate. Sunt absolut uh, convins de faptul că avem nevoie și de actorii locali, avem în același timp nevoie și de societatea civilă. Asta tocmai pentru ca la nivel local lucrurile să se pună în mișcare. Nu este aici vorba doar despre o concentrare a noastră asupra organismelor uh, strict politice la nivel local, ci ne concentrăm și asupra organizațiilor de orice altă natură care uh, au activități la fața locului. Dorim o colaborare mult mai strânsă și, de asemenea, dorim să oferim posibilitatea unei colaborări în cadrul unei uh, strategii generale o strategie generală care ne va ajuta să implementăm măsuri concrete. Mulțumesc foarte mult, François Alfonzi. da, domnule comisar desemnat, sunt aici. Bine ați venit! Grupul nostru ar dori să vă adreseze trei întrebări. Uh, Uh, v-ați pronunțat deocamdată împotriva uh, statalizării politicilor uh, regionale. Vă felicităm pentru această inițiativă. Se aliniază dorințelor noastre ca și comisar cu o țară puternic descentralizată bănuiesc că, luați în considerare participarea regiunilor la viitoarele politici, mai ales în statele uh, centraliste. Aceasta va fi o prioritate pentru Uniunea Europeană, însă ca să fie o politică uh, prioritară trebuie să fie astfel și din punct de vedere bugetar, nu doar uh, politic. Am dori ca Parlamentul European și mai ales Comisia noastră Regii să fie implicată cât se poate de mult în cadrul unui parteneriat consolidat și aceasta conform dispozițiilor uh, noi ale tratatului de la Lisabona. Uh, ce aveți de gând să faceți în acest uh, sens? Mulțumesc, domnule. Zum ersten, ähm, es ähm, steht mir nicht zu, hier În primul și în primul rând, da, acest aspect este unul concret al politicii regionale. Este vorba despre schimbarea structurilor naționale. Ceea ce facem, ceea ce vrem, este o, o întărire a colaborării noastre cu autoritățile locale, cu regiunile. Există mai multe opțiuni în acest sens pentru o declară la nivel regional și local. În ceea ce privește bugetul, după cum spuneam, uh, cu câteva minute în urmă. Avem uh, o cotă bugetară foarte mare. Va fi uh, o provocare pentru noi să folosim toate aceste fonduri. Și tocmai de aceea trebuie să înțelegem care sunt posibilitățile politicii regionale, care este valoarea adăugată a politicii uh, regionale vis-a-vis -vis de o premisă sectorială. În momentul de față, suntem, uh, suntem uh, conștienți de faptul că subsidiaritatea reprezintă principiul nostru de bază. În, la nivel uh, de politică regională, cetățenii de la fața locului trebuie să fie cei care beneficiază de pe urma acestui principiu al subsidiarității și în acest sens, cu siguranță vom putea face mai multe. Ultimul punct. Da, mă refeream la modul în care comisia noastră va putea fi implicată în deciziile politice. Vă mulțumesc. Cum puteam să uit exact asta? Prin întâlniri uh, personale, întâlniri oficiale, vă invit, în măsura în care agenda mea uh, mi-o permite, să mă chemați în uh, sânul Parlamentului European. Eu nu-mi doresc doar întâlniri oficiale, nici pe departe. Cred că întâlnirile, reuniunile informale pot aduce rezultate uh, foarte importante. Voi accepta inițiativa dumneavoastră, de asemenea vă voi uh, implica în discuțiile noastre, pentru că trebuie să folosim toate resursele care ne stau la dispoziție. Parlamentul este un partener de discuție foarte important pentru mine, tocmai pentru că dumneavoastră reprezentați regiunile Europei. Dumneavoastră cunoașteți problemele de la fața locului și tocmai a, cunoscând aceste probleme, mi le puteți transmite. Voi fi a, de bună credință și cu siguranță a, voi dori să vă aud a, părerea cât mai curând a, cu putință. Thank you very much. It was an important... Mulțumesc foarte mult. A fost un aspect important pentru noi parlamentarii, de aceea am permis comisarul să vorbească mai mult. Acum uh, trecem uh, la domnul Oldrich Vlasac. Felicitări, domnule Han, pentru acest uh, portofoliu. După cum îmi amintesc din discursul de numire al domnului Barroso, acesta este una dintre politicile cele mai importante. Și uh, noi, ca și Comisie pentru Dezvoltare Regională, ne așteptăm ca dumneavoastră să continuați activitatea predecesorilor dumneavoastră, prin care o numărăm și pe uh, domnul Samenski și pe doamna Hübner. Din răspunsurile dumneavoastră scrise am înțeles că competitivitatea uh, Europei este foarte importantă. Competitivitatea externă, cu siguranță, reprezintă un scop uh, important pentru politicile comunitare, care justifică însăși existența Uniunii Europene. Pe de altă parte, uh, politica de coeziune trebuie să uh, se ocupe de o sarcină care după noi este iarăși importantă și anume promovarea coeziunii interne a Uniunii Europene prin susținerea competitivității interne. Există foarte multe regiuni uh, și orașe în centrul și estul Europei uh, care uh, au nevoie mare de investiții europene pentru îmbunătățirea infrastructurii. Și aceasta pentru a îmbunătăți precondițiile necesare pentru a ne putea folosi de beneficiile integrării Uniunii Europene prin libera circulație și prin accesul la uh, piața unică. Domnule Han, așadar, aș dori să vă întreb dacă uh, veți uh, forma viitoarea generație de politici de coeziune în direcția aceasta și anume de a ajuta regiunile mai sărace uh, să își îmbunătățească infrastructura pentru o mai bună prosperitate, pentru o mai bună productivitate. Sau dacă cumva uh, vă gândiți că competitivitatea externă reprezintă o prioritate mai mare pentru viitoarea generație a politicilor de coeziune. Nu vom avea timp pentru o întrebare suplimentară în acest uh, caz. Domnule Han, aveți cuvântul. Ja, ich glaube, man muss das eine tun und auf das cred că trebuie să facem una și să nu uităm uh, toate celelalte măsuri. despre ce este vorba. Regiunile sărace trebuie să găsească, să dispună de posibilități, iar noi le vom ajuta să recupereze terenul pierdut. Însă, bineînțeles, celelalte regiuni nu vor rămâne pe loc, pentru că vor fi depășite dacă fac lucrul acesta. Și tocmai de aceea ideea este următoarea. Regiunile mai puțin dezvoltate vor uh, obține mai multe fonduri și pornind de la aceste fonduri, vor putea demara mult mai multe activități pentru a depăși uh, discrepanțele existente între ele și regiunile dezvoltate. Prin urmare, aceste fonduri pot fi uh, investite în infrastructură, în uh, îmbunătățirea mediului înconjurător la fața locului. Însă, bineînțeles, noi trebuie să facem ceva și pentru dezvoltarea societății cunoașterii. Bineînțeles, Trebuie să se facă ceva și pentru cercetare și dezvoltare, pentru inovație. Trebuie să sprijinim IMM-urile. Și în acest domeniu, politica integrată este principiul valabil. Bineînțeles, acțiunile demarate pentru regiunile mai sărace trebuie să fie mai intense și dacă am înțeles bine întrebarea ta, uh, e clar că regiunile din cadrul unui stat ar putea colabora, s-ar putea sprijini reciproc, astfel încât să se promoveze o dezvoltare unitară. Acestea sunt uh, direcțiile pe care trebuie să le avem în vedere. Dacă ne-am concentrat doar asupra unui singur domeniu, uh, dacă ne-am concentrat doar asupra anumitor obiective, atunci am pierde foarte, foarte mult, pentru că uh, nu am luat în considerare astfel toate necesitățile de la fața locului. question? Oh, you do. Doamna președinte, sper că nu aveți uh, o întrebare suplimentară. Aveți o jumătate de minut. Domnul Vlasek, o întrebare scurtă. Sunteți gata să luați în considerare Domnule comisar, aceste regiuni de tranziție sau care trec printr-o perioadă de tranziție? Ja, natürlich, äh, die, die, äh, die Übergangsregion. Bineînțeles, äh, regiunile de tranziție care vor ieși în, următorul, în următoarea vreme trebuie să reprezintă o temă de interes pentru noi. Dacă există regiuni care în uh, momentul de față uh, cunosc o creștere sau o scădere, însă în același timp există și alte, alte regiuni care au uh, o dezvoltare oarecum lineară. Trebuie să le luăm cu pe toate în considerare în moment, în mod evident, pentru că doar ținând cont de toate acestea, vom putea demara o politică unitară astfel încât uh, toate regiunile să aibă de câștigat. Însă trebuie să ne gândim că există regiuni care au atins un nivel mare în momentul de față, care, uh, prin urmare, nu primesc uh, neapărat Uh, ajutoare suplimentare ar trebui neapărat să fie sprijinită în continuare sau nu. Uh, vă mulțumesc. Uh, Eli Hoarău. Da, domnule comisar desemnat, veți avea și regiunile ultraperiferice sunt subordinea dumneavoastră Guadalupe, Martinica, Reunion, Reunion și așa mai departe. De luna viitoare, Spania, Franța și Portugalia vor înainta Comisiei un memorandum în legătură cu provocările ridicată de regiunile ultraperiferice în orizontul 2020. Cum vă gândiți să luați în considerare conceptul de regiune ultraperiferică, concept confirmat de tratatul de la Lisabona? Și vă rog să ne spuneți ce inițiative aveți pentru ca grupul interservicii să-și joace rolurile în așa fel încât propunerile comisiei să ia în considerare realitatea de pe teren de fiecare dată când acest lucru este necesar. Also ich denke, dass die sogenannten outermost regions eine unglaublich Regiunile ultraperiferice îmbogățesc diversitatea Europei. Acestea s-au bucurat și până acum de o atenție specială și vă pot uh, garanta că pe parcursul mandatului meu vor fi tratate cel puțin în același fel. De ceva vreme încoace, nu știu exact de câtă vreme încoace, există o uh, echipă care se ocupă tocmai de regiunile ultraperiferice. Prin urmare, uh, acest uh, grup poate fi contactat de reprezentanții autorităților uh, ultraperiferice. Este vorba de un grup organizat în cadrul Comisiei. Suntem conștienți de toate problemele existente în acest domeniu, însă, pe de altă parte, consider că aceste regiuni reprezintă o mare șansă a noastră, pentru că în aceste regiuni ultraperiferice, principiile, valorile europene pot fi dezvoltate cu ajutorul uh, implementării unei politici de bună vecinătate uh, implementate în respectivele uh, regiuni. Trebuie să sprijinim lucrul acesta și uh, eu voi fi foarte interesat de sprijinirea acestei premise. Mulțumesc foarte mult. Nu există întrebare suplimentară. Urmează domnul John Bafton. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua, domnule comisar. Voi face un uh, comentariu Dumneavoastră spuneți că unii oameni din această sală, sală sunt sceptici, eu mă număr printre acești oameni. Regatul Unit, din punctul meu de vedere, are nevoie de un referendum în legătură cu relația sa cu UE și când vine acest referendum, sper că putem pleca de aici și că putem hotărâ asupra propriilor politici. Atâta timp cât suntem aici, Însă sper că regiuni precum Țara Galilor, care s-a bucurat de fonduri în uh, ultimii ani, uh, finanțare care se termina până în 2000, 13, Deci cred că trebuie să obținem acești bani care sunt ai noștri, nu ai Uniunii, îi luăm înapoi, pur și simplu. Deci doresc să vă întreb ceva ce mă vizează direct. După 2013, ce garanții mă oferiți că țări precum țara Galilor vor primi o sumă de tranziție decentă sau o înțelegere decentă care să facă perioada ulterioară mult mai ușoară pentru noi? Îngrijorarea mea este că pe măsură ce UE crește și Croația, să spunem, sau Islanda sau Turcia în timp aderă la Uniune, mi se pare că țările care vor adera sunt țări mai sărace și atunci țara Galilor va pierde și va pierde tocmai pentru că aceste țări vor intra, nu pentru că țara lor este săracă. Există șomaj în creștere în țara mea ca în alte țări, deci trebuie să soluționăm aceste probleme. Vă rog să mă, fi, vă mă oferiți niște asigurări pe marginea acestui subiect. Mr. Waffney, habe ich schon uh, anlässlich der Ausführung von Herrn Vlaschek darauf hingewiesen. Domnule Bafton, am spus deja că, după părerea mea, este absolut necesar ca atât în momentul de față cât și pe viitor, în cazul regiunilor care, datorită succesului politicilor regionale, au o situație mai bună în momentul de față, dar nu au situația aceea pe care și-o doresc, e bine, în cazul acestor uh, uh, regiuni, țări, vom crea toate uh, sistemele de tranziție necesare. Acestea vor fi stabilite și în următoarea program, uh, următorul program. Însă, în momentul de față, trebuie să luptăm pentru o simplificare. În, același, în acest timp trebuie să înțelegem faptul că există regiuni speciale care care nu s-au aflat într-o situație la fel de dezastroasă ca alte regiuni, însă cu siguranță toate acestea le vom, toate acestea le vom lua în considerare în momentul în care vom stabili măsurile de tranziție. Statele, uh, țara Galilor a profitat în trecut uh, foarte mult de, de pe urma apartenenței la Uniunea Europene și poate, domnule Bafton, peste 5 ani de zile veți fi și dumneavoastră un eurooptimist. În momentul în care veți uh, vedea care sunt beneficiile pe care țara Galilor le-ar putea trage de pe urma aderării la Uniunea Europene, la Uniunea Europeană, cu siguranță lucrul acesta se va întâmpla. If I, if I can just respond... Uh, Domnul Baftan, doresc să vă mulțumesc, domnule comisar, pentru comentariile dumneavoastră, însă diavolul e în detalii și aproape am eliminat detalii de aici. Eu sper că voi lucra aproape cu dumneavoastră pentru a ajunge la o înțelegere bună. E vorba de banii noștri, nu e vorba de uh, banii Uniunii Europene. Se ridică steagul și cu toții spunem ura, însă Uniunea Europeană nu are bani, sunt banii noștri la mijloc. Mulțumesc! Eh, ich weiß, wir haben hier unterschiedliche Auffassungen. Știu că avem opinii diferite. Lucrul acesta este <laughs> unul pozitiv. Nu? Tocmai diferențele acestea reprezintă farmecul Europei. Însă să consider că putem crea de pe urma sau din aceste diferențe o valoare adăugată pentru uh, Uniunea Europeană, după cum am făcut și în trecut. Uh, cu siguranță și țara Galilor dacă colaborăm, va avea multe de câștigat. Aș, da, aș dori să adaug că Țara Galilor nu contribuie doar financiar, ci sunteți o sursă de inspirație pentru politica de regională atunci când vine vorba de inginerie financiară sau de abordări inovative legate de proiecte. Deci avem nevoie de dumneavoastră în politica regională a Uniunii Europene. Acum trecem la membrii uh, Comisiei. Avem mai puțin timp la dispoziție, prin urmare aș dori să respectați regula și să uh, vă exprimați doar punând întrebări și păstrând eventual uh, comentariile uh, pentru mai târziu. Marcuș Piper are cuvântul. Domnule comisar de semnalt, sunt aici. Sunt încântat de faptul că ați spus că știința nu a reușit să găsească încă o definiție pentru coeziunea teritorială. Uh, Um, noi aici, în sânul Parlamentului European, nu am înțeles încă ce înseamnă acest uh, concept și sunt uh, fericit că și alții au dat uh, greș. Uh, trebuie să vorbim, uh, tocmai datorită neînțelegerii noastre, despre politică regională, despre politică de coeziune, coeziune dar nu despre co- uh, coeziune teritorială. Până în momentul de față am vorbit doar despre bani. Toate lucrurile acestea sunt importante. Însă, ce ne-a lipsit din partea Comisiei în ultimii ani? nu a existat un avocat al regiunilor. Germania este pusă sub acuzație pentru că nu permitem crearea de supermarketuri în sate. Cine luptă în cadrul Comisiei pentru protejarea acestor regiuni? Cine se ocupă de uh, subsidiaritate? Cine se uh, ocupă de protecția solului? Toate acestea intră în, în competența uh, autorităților locale, însă devin din ce în ce mai des teme europeană, europene. În ce măsură sunteți dumneavoastră dispusă să deveniți un avocat al intereselor regiunilor? nu sunt un avocat de profesie. Și tocmai de aceea m-aș considera mai degrabă un tată al regiunilor, dacă îmi veți permite. Să vedem ce se întâmplă. De ce spun asta? Fiecare tată are uh, dorința ca a sa progenitură să se dezvolte bine. Uneori trebuie însă să fim mai aspri cu copiii noștri, să stabilim niște granițe clare, să spunem ce este posibil și ce nu este posibil. Pentru că la nivel de comisie deciziile sunt luate în cadrul colegiului, bineînțeles, uh, alături de colegii mei, voi încerca să mă concentrez asupra tuturor temelor care au efecte regionale și locale, teme însă care nu intră neapărat în, uh, printre prerogativele mele. Știu că această idee circulă deja, o înțeleg într-o oarecare măsură și tocmai de aceea consider că în cadrul analizei de impact trebuie să includem și aspectul regional dar cred mai degrabă că, într-o manieră informală, trebuie să încercăm a ne asigura că acolo unde există necesități sau nevoi uh, specifice uh, regiunii, uh, acestea sunt luate în considerare. Dacă ele nu au fost Um, luate în măsură, trebuie să luptăm pentru ca uh, ele să fie, să fie într-adevăr luate în considerare în momentul în care se, se ia o decizie. Cu ajutorul colegilor mei voi încerca să, să joc acest rol. O întrebare suplimentară, domnul Piper. În cum considerați dumneavoastră colaborarea între promovarea structurală și, de asemenea, proiectele uh, care sunt uh, sprijinite cu ajutorul diferitor tipuri de fonduri, spre exemplu fondurile agrare. Nu considerați că există deja o investiție în paralel în mai multe uh, proiecte? Uh, nu credeți că lucrul acesta s-ar putea um, îmbunătăți, domnul Han? În cadrul Comisiei Agri, cred că această temă ar fi mai uh, potrivită pentru a fi discutată. Uh, Însă, voi încerca să port un dialog cu toți colegii mei. Știu că există posibilitatea aceasta de suprapunere. Există posibilitatea ca anumite lucruri să nu fie luate în considerare. Sunt convins tocmai de aceea că prin concertarea celor două fonduri, și sunt absolut convins că lucrul acesta este posibil, situația se va îmbunătăți. Poate că o armonizare mai bună a regulilor care trebuie să fie uh, folosită va duce la o mai bună utilizare a fondurilor de către utilizatorul fun, uh, final. Așadar, regulile concrete, armonizate și, de asemenea, dialogul între cele două fonduri, cu siguranță va duce la concretizarea obiectivelor noastre. De fapt, acesta va fi una dintre primele mele misiuni. Domnul Stavrakakis, acum care este tot în spatele dumneavoastră, domnule comisar. Mulțumesc. Stimate comisar desemnat, cu siguranță sunteți de acord cu faptul că Europa, pentru a răspunde adecvat marilor provocări, printre care unele sociale, economice sau de mediu, trebuie să uh, intensifice cercetarea și dezvoltarea la nivel național și la nivelul Uniunii. Cu toate acestea, deficitele la nivelul regiunilor ne arată că există disparități regionale în ceea ce privește cheltuielile uh, unele uh, cheltuie foarte mult, altele mai puțin. Luând în considerare faptul că politica de coeziune reprezintă o politică uh, europeană comună în care nicio regiune nu este lăsată pe din afară și pe baza uh, um, istoricul dumneavoastră ca ministru pentru știință în țara dumneavoastră, uh, cum uh, vă gândiți să ajutați uh, regiune mai sărace din Europa să ajungă la un nivel competitiv în ceea ce privește cercetarea, inovația și dezvoltarea? da Domnule Stavrakakis, nu am decât două minute la dispoziție pentru a vă răspunde și Răspunsul meu ar putea dura vreo două ore. Sunt atât de, de interesat de acest uh, domeniu. Există o diferență între principiile aplicate în acest domeniu de Comisarul pentru Cercetare și Comisarul pentru Dezvoltare uh, rura, uh, regională. Cercetarea trebuie să atingă nivelul excelenței, indiferent de locul în care se desfășoară. În, în ceea ce privește politica regională însă, politica regională trebuie să fie, să se asigure că toate cunoștințele, posibilitățile acordate științei uh, sunt în, distribuite echitabil în întreaga Europa. Bineînțeles, punctele, uh, accentele sunt diferite. De aceea, în calitate de ministru uh, pentru știință, am creat o platformă pentru miniștrii uh, uh, pentru știință din centrul Europei. Știm că există o, un brain drain la nivel european, iar noi ne dorim uh, un, o, un fenomen intitulat brain circulation. Avem nevoie de uh, o uh, o distribuire echitabilă, nu avem nevoie de concentrarea uh, creierelor în anumite zone ale Europei. Ne dorim ca uh, cei mai inteligenți să ajungă în întreaga, lume, uh, în întreaga Europa. Și în acest sens există o serie de idei, o serie de proiecte pilot, o serie de proiecte de infrastructură uh, Uh, infrastructură care cuprinde universitățile. Îmi, îmi dau seama că timpul meu a, a expirat deja, însă vă asigur că dacă vom avea vreodată posibilitatea, voi, uh, vom discuta pe larg această temă. Însă vreau să vă asigur că avem nevoie de o distribuire a inteligenței în întreaga Europa. Uh, universitățile reprezintă nucleele activității de cercetare, activitate care se uh, transpune în activitatea comercială și tocmai de aceea avem nevoie de această infrastructură. Mulțumesc, domnule comisar, tocmai v-ați luat angajamentul dacă totul merge bine, să veniți să ne vorbiți despre inovație și uh, cercetare și despre ce putem face împreună în acest domeniu. Ian Brejina are cuvântul. Domnule Han, am întrebări care par ușoare. În ceea ce privește uh, regulile pentru următoarea programă de, uh, perioadă de programare, sunteți uh, pentru păstrarea specificității atât a coeziunii cât și a fondurilor de dezvoltare regională? Care este părerea dumneavoastră legată de separarea uh, fondului uh, uh, social de fondurile structurale? Ich weiß ja, dass die einfachen Fragen immer întrebările simple se, dovo- se dovedesc a fi cele mai dificile sau cele mai interesante din punct de vedere politic. Și în acest domeniu dați-mi voie să vă spun că politica regională integrată, și acesta este unul dintre dintre punctele grele ale politicii europene, uh, Așadar, politica regională integrată pune accent pe dezvoltarea uh, socială și structurală. Tocmai de aceea nu consider că trebuie să existe diferențe între ceea ce privește fondurile sociale și cele structurale. Și în uh, ceea ce privește celelalte fonduri, e clar, trebuie să ne dezvoltăm, trebuie să evoluăm, însă cred că conceptele deja stabilite nu trebuie să fie modificate. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Evgeni Kirilov are cuvântul. Where are Madam you? Chair. Here, to the left. Mr. Commissioner. De- Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, Există proceduri, compli- proceduri complicate și prea grae pentru folosirea fondurilor structurale europene și acestea au fost adesea criticate în sinul acestei comisii și în sânul Parlamentului European în general. La Curtea de Conturi și de către beneficiari, ceea ce este cel mai important. Acest lucru constituie o problemă și îmi dau seama că reprezintă o problemă și în țara dumneavoastră, care nu este un nou stat membru. Când se vorbește despre bani, uh, fonduri structurale europene și așa mai departe, se spune mai bine mergem la bancă. În raportul dumneavoastră au fost uh, atinse aceste chestiuni, însă doresc să știu ce măsuri aveți în vedere în sensul simplificării acestor proceduri. Analizați această simplificare ca un proces în derulare, pentru că, evident, până la sfârșitul acestei perioade, probabil vom fi finalizat munca în acest domeniu, însă trebuie să ne gândim la perioada următoare. Care este părerea dumneavoastră? Ja, wie ich schon einleitend gesagt habe, einer der großen Verdienste von Frau După cum am spus deja, una dintre marele reușite, marile reușite ale doamnei Hübner și a colegilor ei a fost aceea de a crea trei programe, pachete de simplificare. Unul dintre ele se află încă în uh, Parlamentul European și așteaptă să fie aprobat. Însă, acest lucru ne dovedește că în cadrul unei, uh, unei uh, perioade de programare am reușit, spre deosebire de uh, ce s-a întâmplat în trecut, să reacționăm la nevoi, la necesități. În momentul în care va fi adoptat și al treilea pachet, și sper că lucrul acesta se va întâmpla, pentru că acolo sunt stabilite o serie de ajutoare concrete acordate statelor membre. Așadar, în cazul în care acesta va fi adoptat, uh, în, um, el va reprezenta baza prezentei perioade de programare. Am auzit că uh, și uh, utilizatorii finali își doresc o mai mare stabilitate. În momentul de față există o serie de reguli care nu pot fi modificate. Bineînțeles, nu, nu este normal să, să operăm modificări permanent la nivelul regulilor. Însă, cu toate acestea, există deja grupuri de lucru care se ocupă uh, Uh, alături de experții din statele membre de modalitatea în care acest proces poate fi continuat, uh, astfel încât în următoarea perioadă de programare situația să fie una mai bună. Acum s-au creat deja reguli pentru uh, acordarea posibilității de a obține o serie de costuri forfetare pentru a acoperi costurile cu personalul, etc. Consider că toate aceste reguli noi sunt deosebit de raționale, au fost necesare. Însă procesul în sine este unul care nu se termină niciodată, trebuie să muncim permanent pentru ca el să evolueze, însă consider că în ultima vreme s-a obținut foarte multe reușite. I'm quite satisfied. Commissioner designate. Domnul Kirilov, Domnule comisar, mă mulțumește ceea ce spuneți și avem posibilitatea astfel să inițiem un dialog fructuos spre viitor. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult. Acum doamna Filis Hakaeva Fiusmenova. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule comisar desemnat, voi fi foarte subțintă ați menționat deja, ați anticipat o parte a întrebării mele prin răspunsurile dumneavoastră. Întrebarea mea este, cum abordați includerea politicilor uh, regionale în strategia de la Lisabona reactualizată și cum vedeți integrarea politicilor regionale în alte politici ale Uniunii Europene în acest context? darf ähm, Domnul comisar, voi începe cu cea de-a doua parte a întrebării dumneavoastră. Am spus deja că mă bucur să analizez viitoarele progrese și să discut despre ele am avut discuții exploratorii cu colegii mei în legătură cu cooperarea în alte domenii politice. Și cred că acest lucru este foarte important pentru serviciul nostru, pentru personal. Dacă comisarul de resort ne-ar spune că dorește să coopereze, atunci acest lucru este pozitiv. Trebuie să răspundem uh, aceste intenții de cooperare. Există o bună istorie de cooperare între regio și cercetare. Am discutat deja acest lucru cu domnul Potocnic. A existat o cooperare foarte bună care ar putea să aibă loc și în zona politicilor de mediu. am putea să continuăm și în acest domeniu cooperarea noastră și cred că diferitele domenii politice trebuie să coopereze între ele, să schimbe idei, să descopere unde anume este un interes real și uitați cât de mult am investit în mediu, în cercetare, în transport, în politica regională, mult mai mult decât în alte domenii și trebuie să respectăm diferitele interese, pentru că ne lovim de interese diferite. Și cred că interesul comun aici este să avem expertiză în sensul unei politici regionale integrate. Cred că avem nevoie de această integrare, nu avem nevoie de o fragmentare sectorială. Așa văd eu strategia referitoare la politica regională. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult, Sofie Brion Coni. Mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar de semnăt, dragi colegi. Politica regională este uneori criticată pentru costul pe care îl reprezintă pentru țările care contribuie net, precum Franța, și pentru alte țări din Europa. În fața acestor critici, nu am putut deocamdată să punem accentul pe beneficiile legate de folosirea fondurilor europene, așadar nu am reușit să promovăm aceste politici în toate țările Europei. Aveți intenția de a pune în valoare mai bine beneficiile indirecte ale politicii regionale și anume efectele pozitive ale politicilor regionale asupra activității întreprinderilor europene de oriunde ar proveni acestea? Și ce fel de inițiativă ați putea lansa pentru a răspunde acestui obiectiv? Oare nu ar trebui să regândim felul în care Uniunea Europeană comunică avantajele politicilor uh, regionale? Ja, vielen Dank. Ähm, ich konnte nicht alles aufzählen, äh, was unter Mulțumesc, nu vă pot oferi o listă a tuturor uh, lucrurilor făcute de doamna Hübner, spune domnul comisar, însă aceasta este un adevăr. În 2007 în direcția generală există o secție care vizează evaluarea și felul în care vor arăta în viitor politicile regionale. Și aveți dreptate, perfectă dreptate, trebuie să transmitem acest mesaj cetățenilor. Trebuie să le transmitem ce s-a făcut bine și trebuie să fim foarte punctuali ce anume uh, facem cu aceste fonduri, în uh, întâmpinarea căror nevoi venim. În ceea ce privește cei care contribuiesc net și cei care investesc în politicile regionale, cred că ar fi trebuit să existe profit pentru aceste țări, pentru că dacă ne uităm la miile de companii franceze în discuție și dacă ne uităm la condițiile specifice din regiunile care nu o duc așa de bine, cred că în urma obținerea acestor fonduri, uh, toate acestea se scurcă mult mai bine decât înainte. Înainte de obținerea fondurilor, nu ar trebui să avem o perspectivă liniară asupra lucrurilor. Trebuie să avem în vedere posibilitățile și, bineînțeles că este foarte greu să transmitem acest uh, mesaj în mod clar, mă refer uh, în mod specific la avantaje. Însă, dacă proiectăm o imagine mai generală, putem arăta cum anume poți obține avantaje în urma fondurilor și poate putem demonstra că beneficiile sunt mai mari decât par la prima vedere. Poate că exagerez puțin, însă cred că cei care contribuie net uh, au obținut chiar mai mult decât celelalte țări care nu au făcut-o. Însă, oricum, cred că mai degrabă efectele sunt pozitive pentru plătitorii neți și sperăm că putem transmite această imagine și acest mesaj. Însă aveți dreptate, sunt lucruri care trebuie spuse oamenilor și nu trebuie să le ascundem. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult, nu not exera. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Domnule comisar desemnat, mai întâi bun venit și mult succes! Dacă ne uităm la Carta Verde pentru Coeziune Regională și la forma pe care o va lua aceasta, din studii putem să uh, subliniem două tipuri de regiuni pe care trebuie să le luăm în considerare. Regiuni uh, care trec printr-o perioadă de tranziție și altele stabile. Bănuiesc că sunteți deschis spre ajutorarea regiunilor mai defavorizate, care peste 65% din uh, uh, totalul uh, Uniunii Europene. Oare n-ar trebui să existe o listă de calificări pentru aceste regiuni, ca ele să știe că ar putea fi eligibile pentru aceste fonduri? Poate ar trebui să existe și o categorie intermediară pentru cei care uh, nu uh, uh, fac parte din acel procent 65 sau 75% din medie sau care au o rată a șomajului mai mare decât media europeană. Poate acestea ar trebui să fie niște praguri de calificare a regiunilor, nu? Discutăm acum cifrele. Este discuția privind cifrele? În uh, prima fază de orientare am înțeles că există o discuție despre PIB, uh, PIB-ul fiind considerat uh, singurul indicator puternic, suficient de puternic pentru a ne arăta cum arată situația. Cunosc discuția, Comisia a spus de asemenea că această discuție trebuie să continue, trebuie să decidem dacă există și alți indicatori pe care îi putem uh, lua în considerare. Eu personal sunt de acord cu această discuție, sunt deschis purtării unei asemenea discuții. Uh, până în momentul de față nu avem alți indicatori care să ne permită o evaluare teritorială pentru că lipsesc o serie de măsuri pe care le-am putea în consider- lua în considerare. Însă, cred că ar trebui să luăm uh, în considerare nu doar la nivelul politicii regionale, faptul că am putea folosi și lua uh, și uh, pune în prim plan și alte, alți indicatori decât PIB-ul. În ceea ce privește uh, regiunile, avem politica regională și diferitele fonduri. Acestea sunt instrumente suficient de puternice care să ne asigure o reacție individuală clară. Pe viitor trebuie să, să mă informez mai bine, însă din cele pe care le știu până în momentul de față, uh, mi-am dat seama că instrumentele sunt suficient de bine dezvoltate și ele trebuie să fie folosite într-o manieră suficient de flexibilă la nivelul uh, regiunilor. Thank you uh, very much. Mulțumesc foarte mult. Elizabeth Schroeder are cuvântul. Bună ziua, domnule Hahn. În introducerea dumneavoastră spuneați că aveți uh, toleranță zero vis-a-vis de corupție, vis a -vis de fraudă. Cum ați reacționa în cazul în care în mass media i s-ar uh, reproșa unui stat membru că ar folosi într-o manieră frauduloasă fondurile europene? Ați aștepta ca uh, Curtea de Conturi să spună ceva, să-și dea avizul cu privire la această situație sau uh, ați uh, aduce dumneavoastră personal în discuția această problemă? Sau poate al treia alternativă ar fi aceea de a tăcea, a trece sub tăcere tot, uh, toată problema. Nu trec sub tăcere asemenea probleme. Bineînțeles, aș investiga nu aș uh, aștepta neapărat ca Curtea de Conturi să se ocupe de respectiva, respectivul reproș. Bineînțeles, toate reproșurile trebuie să fie uh, investigate, chiar dacă se dovedesc uh, în final a fi nejustificate. Acesta a fost stilul meu întotdeauna stil pe care l-am practicat, indiferent de responsabilitățile mele, indiferent de domeniile în care am activat. Aceasta este o responsabilitate pe care mi-am asumat-o vis-a-vis -vis de propria mea persoană, dar este și o responsabilitate pe care mi-am asumat-o vis vis-a-vis de Comisia Europeană. Acesta este, acesta este principiul meu director E, e clar o, o responsabilitate care uh, decurge și din documentele care uh, se ocupă de funcționarea Comisiei Europene. O întrebare suplimentară. În uh, ziarele austriece sunteți acuzat de a, a fi avut activități frauduloase în calitate de, uh, de președinte al Novatis. Novatic. Novomatic. Am înțeles că ați trimis un răspuns uh, domnului Barroso la aceste acuzări și mi-aș dori să aflăm și, și noi care este părerea noastră cu privire la aceste acuze. Domnul Han, uh, vă voi spune toate acestea, bineînțeles veți putea de, uh, citi și uh, scrisoarea pe care i-am trimis-o domnului Barroso. Ce s-a întâmplat? Firma mea a operat o achiziție uh, am fost acuzat că aș fi folosit fonduri uh, frauduloase, fonduri negre, bani murdari. Lucrul acesta însă nu este adevărat. Nu am uh, folosit aceste fonduri, astfel de fonduri, nu există niciun fel de investigație juridică împotriva persoanei mele în Austria. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, uh, Tomaș Piotr Poreba. Domnule comisar desemnat, am două întrebări legate de activitatea dumneavoastră ca și viitor comisar pentru politică regională. Prima întrebare vizează uh, strategia uh, baltică. Fără niciun fel de dubiu, aceasta intră în competențele uh, dumneavoastră. După cum uh, știm, aceasta este o problemă majoră care include aspecte externe, dar uh, și aspecte care uh, țin de mediu. Prin urmare, am o întrebare. În ce fel veți coopera cu viitorul comisar pentru mediu pentru a lua în considerare așa cum trebuie, subliniez, așa cum trebuie, pericolul uh, cauzat de uh, proiectul Nord Stream uh, pentru regiunea țării uh, regiunea Mării Baltice. A existat o rezoluție a Parlamentului European uh, din iulie 2008 după cum știți, această rezoluție include uh, foarte multe motive uh, ecologice uh, care uh, se opun acestui uh, proiect. Aș dori să știu care este opinia dumneavoastră și aș dori uh, să îmi spuneți, prin urmare, ce uh, idei aveți legate de acest uh, proces. Uh, al doilea punct vizează cooperarea dumneavoastră cu Comisia pentru Dezvoltare Regională în domeniul furnizării uh, tuturor informațiilor necesare legate de, de fondurile structurale către această uh, comisie. Vorbim despre implementarea programelor și de alte aspecte tehnice care țin de fondurile structurale. Eu uh, am avut probleme atunci când a trebuit să obțin aceste materiale din partea Comisiei Europene, prin urmare aș dori să vă întreb care este părerea dumneavoastră și în acest caz. Mulțumesc! la prima întrebare vă răspund într-o manieră foarte sinceră. Nu am avut încă suficient timp la dispoziție pentru a mă adânci în studierea problemei astfel încât să vă pot da un răspuns concret. Cunosc tema în sine, însă consider că nu ar uh, fi demn de mine să vă ofer uh, un răspuns superficial. Însă, cu siguranță, în curând mă voi ocupa în uh, profunzime de această temă. Însă, știu din experiența mea ca, um, ca uh, ministru pentru uh, educație și știință, e nevoie clar de o colaborare pentru a ajunge la un consens cât se poate de clar. La a doua întrebare, dumneavoastră aveți posibilitatea de a mă adresa în întrebări. Acestea sunt, uh, vor fi, uh, își vor primi uh, răspunsul, care sunt documentele necesare. În ceea ce privește documentele pe care le, le solicitați sau le-ați putea solicita, nu vă pot asigura decât că vă voi pune la dispoziție toate documentele pe care vi le pot pune la dispoziție. Există anumite situații însă în care, din pricina confidențialității informațiilor, din pricina um, companiilor cu care avem de-a face, aceste documente vor, uh, vor fi uh, furnizate poate cu mai multă zgârcenie. Însă eu uh, lupt pentru transparență și cel puțin în, vă pot asigura că vă voi furniza toate documentele de care Mulțumesc. nevoie. Mulțumesc mult, domnule comisar. Domnul Ricardo Corteș asta are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Han, ultimele rapoarte ale Curții de Conturi uh, transmit cetățenilor europeni o percepție negativă legată de utilizarea fondurilor politicii dumneavoastră. Cetățenii primesc mesaje care nu corespund realității, având în vedere faptul că majoritatea neregulilor sunt mai degrabă niște erori și nu reprezintă un prejudiciu real pentru fondurile europene. Domnule Han, ce măsuri uh, va uh, lua Comisia Europeană pentru ca gestiunea uh, fondurilor pentru politica de coeziune să fie utilizate cât se poate de bine și de eficient. La ce acțiuni vă gândiți să lansați pentru ca informațiile transmise cetățenilor să facă diferența între utilizările în regulă a cazurilor a fondurilor față de erorile care apar datorită complexității procedurilor și uh, aceste erori, trebuie spus, sunt majoritare. Mulțumesc! În ceea ce privește ultimul aspect, cu siguranță mă voi concentra asupra sa, pentru că eu personal sunt deranjat de faptul că totul este aruncat în aceeași oală. Am pare impresia că avem 11% cotă de erori și 11% reprezintă practic frauda. Lucrul acesta nu este adevărat. Trebuie să fim însă nemulțumiți de situația cu care ne confruntăm. Tocmai de aceea, doamna Hübner, împreună cu colegii uh, ei, au luat o, a luat o serie de măsuri pentru scăderea acestei cote de erori. Este însă vorba despre o evaluare, o cercetare în curs, în uh, cadrul perioadei în curs. Și această perioadă de programare cuprinde o serie de alte măsuri care urmează a fi uh, implementate, vor fi implementate. În momentul de față vom uh, finaliza uh, evaluarea situației dintre anii 1994-1999 și am, uh, vom stabili că rata de erori va fi, a fost în acea perioadă de doar 3%, așadar mult mai mică decât în um, prezent. De asemenea, analizele noastre, măsurile noastre sunt permanent în urmă cu, câteva, cu câțiva ani. Asta înseamnă că în momentul de față am demarat analize, evaluări ale uh, perioadelor, ale proiectelor care uh, au fost implementate pe baza condițiilor uh, stabilite pentru anii 2000-2006. De aceea sunt absolut convins că în uh, perioada 2006-2011 vom uh, investiga mult mai multe proiecte și vom stabili că rata de erori va fi una uh, mai mică de 10%. Chiar dacă par uh, relaxat în momentul de față, sunt uh, de obicei foarte coleric. Uh, tocmai de aceea consider că unele procese sunt prea lente Însă vă asigur că vom, uh, am făcut deja progrese enorme în ultimul timp și cu siguranță acestea vor fi mai marcante în timpul ce va urma. Doamna președinte, mulțumim. Richard Zeber. Designată comisar, se am bereits... Uh, Domnule comisar uh, desemnat, ați vorbit des- deja despre regiunile dezavantajate, ați numit o serie de insule uh, Există însă și regiuni uh, rurale care și montane, de asemenea, uh, dezavantajate. Veniți din Austria, știți, acolo peisajele sunt frumoase, dar uh, regiunile austriece se confruntă cu diferite provocări de natură geologică. Tocmai de aceea, în momentul uh, de față, trebuie să ne gândim și la aceste, stat, la aceste regiuni. Sau considerați că aceste regiuni uh, trebuie să fie evaluate într-o manieră statistică, la fel ca și celelalte? Domnul Han, în calitate de vienez, <laughs> bineînțeles, uh, ador zona montană. Însă știm cu toții că există zone montane care se numără printre cele mai bogate regiuni din Europa. Însă, bineînțeles, există și alte zone montane care se confruntă cu mari dezavantaje. Tocmai de aceea avem nevoie de o reacție flexibilă. Asta pentru a folosi uh, posibilitățile pe care ni le oferă instrumentele în vigoare în momentul de față. Există o serie de posibilități de demarare a unor uh, proiecte la fața locului. Asta pentru a îmbunătăți situația de acolo. Putem să demara astfel de proiecte, astfel încât regiunile despre care vorbim să se ridice, să ajungă la nivelul uh, uh regiunilor de convergență. Uh, este nevoie însă de mă măsuri atât regionale cât și locale pentru a face lucrul acesta. Vreau să insist pe discuția privind indicatorii care a început deja. Știm că în aceste regiuni Uh, montane avem indicatorul reprezentat de PIB, însă acesta nu este suficient de bun pentru că există o serie de alte condiții care influențează situația. Ne puteți asigura că această dezbatere va fi continuată pentru că consider că aceasta este una foarte importantă. Trebuie să um, acționăm la nivel, la nivel european pentru a, pentru a elimina această povară. Domnul Han. E amuzant. Discutăm, uh, pe de o parte, despre simplificare, iar pe de altă parte avem uh, tendința de a crea indicatori speciali. Însă, încă o dată, bineînțeles, trebuie să creem, să avem indicatori uh, demn de încredere. Indicatori care să oglindească situația de la fața locului. Însă, bineînțeles, trebuie să existe un echilibru, pentru că nu ne putem trezi cu peste 300 de, de indicatori, pentru că există peste 300 de maniere de abordare a situației. E clar că în acest context uh, trebuie să interpretăm într-o manieră mult mai echitabilă, mult mai echilibrată principiul subsidiarității, fără ca disparitățile la nivel european uh, să crească. Catherine Berder. Doamna Catherine Berder, mulțumesc în 2009 s-a prezentat de DG Regio un document uh, uh, reprezentativ vis-a-vis -vis de coeziunea regională. S-a prezentat un nou concept uh, referitor la metodologia dezvoltării locale. Autoritățile locale au considerat acest lucru important din punctul de vedere al coordonării locale în sensul dezvoltării unei viitoare politici de coeziune. Această metodologie ne va ajuta să ne axăm pe nevoile locale și să adăugăm o dimensiune locală reală politicilor de dezvoltare, dezvoltare naționale. Cum intenționați să dezvoltați conceptul în așa fel încât să devină o parte integrantă a viitoarelor politici de coeziune pentru toate regiunile și adică toate părțile, tuturor regiunile urbane sau rurale și cum veți implica reprezentanții locali mai intens în elaborarea acestor uh, politici și abordări. Absolut. Ich denke, dass das muss einfach der Ansatz sein, der zu verfolgen. Da, acesta trebuie să fie principiul pe care uh, trebuie să-l urmăm. Trebuie să integrăm mai puternic structurile locale, trebuie să le ajutăm, să le oferim asistență și, în același timp, trebuie pornind de la principiul uh, parteneriatului, să aducem la bord și ONG-urile, reprezentanții societății civile. De asemenea, personalitățile disparate, indivizii de la fața locului trebuie să fie um, membrii ai panelurilor de discuție, pentru că doar astfel putem o îmbunătăți uh, politica regională prin includerea uh, organismelor și structurilor locale. In particular, my own region... Mulțumesc! Regiunea mea din sud-estul Angliei este prosperă. Poate nu are nevoie de sprijin, aparent, însă are mulți lucrători care au emigrat din uh, estul Europei și aceste consilii locale se luptă să ofere sprijin acestor lucrători migranți. Cum vedeți uh, sprijinirea acestor regiuni prin aceste politici de coeziune locale și cum uh, ați uh, îndepărta obstacolele din fața guvernelor locale făcute de guvernele naționale? Trebuie să ne asigurăm că există bani care ajung la guvernele locale și cum veți elimina obstacolele din cauza acestui flux. Ja, ähm, das ist schon ein Stichwort multilevel governance. Avem uh, guvernanța pe mai multe niveluri, însă când demarăm programe, când creăm programe, în calitate de comisie, trebuie să căutăm colaborarea cu statele membre. Însă, în dialogul cu statul, statele membre, în dialogul privind uh, liniile directoare strategice, uh, trebuie să ne concentrăm asupra următorului lucru Avem nevoie de o integrare locală locală, individuală, mai puternică. Dumneavoastră vorbiți uh, despre NDSF, uh, care este mai degrabă implementat la nivel uh, național. Și din această situație apare dezbaterea următoare. Fondurile pot fi ele folosite într-o manieră mai puternic uh, axată pe regiuni, pot ele fi oare folosite de către uh, autoritățile locale direct? Domnul Boștinaru are cuvântul. Thank you very much. Mr. Commissioner Designate. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar desemnat. În răspunsurile dumneavoastră către Parlamentul European ați menționat uh, printre cele mai importante inițiative care vor fi întreprinse în uh, următorii ani ca și comisar, uh, strategia pentru Dunăre. Noi, în Comisia Regi și eu, ca și român, salutăm acest angajament al dumneavoastră și inițiativa dumneavoastră de a promova o astfel de strategie europeană. Prin urmare, care sunt principalele orientări ale dumneavoastră în uh, elaborarea unei strategii în care, evident, Parlamentul va fi uh, prietenul și colaboratorul dumneavoastră. Mulțumesc! Danke. Gerade die letzte Bemerkung war mir ganz wichtig. Tocmai această ultima, acest ultim comentariu a fost foarte important pentru mine. Consider că proiectul în sine este unul uh, deosebit de interesant. E vorba de șase, de opt state membre și șase uh, state care nu sunt membre ale Uniunii Europene care sunt implicate în acest proiect. După părerea mea, acesta este un semnal foarte pozitiv semnal care ne arată posibilitatea creierii unei colaborări uh, macroteritoriale. Este vorba despre Dunăre, care reprezintă uh, elementul ce unește toate aceste uh, state. Peste 14 zile vor fi demarate primele seminarii care, în cadrul cărora se vor uh, se vor concretiza cele mai importante principii ale strategiei. Puneți de la premisa că mulți dintre dumneavoastră vă veți implica în aceste seminarii și astfel veți contribui practic la uh, planificarea acestei strategii pentru zona Dunării. Pe lângă strategia pentru Marea Baltică, strategia pentru zona Dunării reprezintă o a doua încercare deosebit de importantă, încercare de uh, îmbunătățire a colaborării și promovarea colaborării între regiuni um, cu caracteristici diferite. În special pentru că vorbim despre culoare fluviale, este normal să căutăm o îmbunătățire a colaborării. Nu ne dorim crearea unor structuri suplimentare, unui uh, buget Uh, suplimentar, ci pornind de la principiile stabilite în trecut, uh, ne dorim să creem, să obținem toate programele și posibilitățile de promovare a tuturor regiunilor implicate. Thank you very much for your answer. Domnul Boștinaru, mulțumesc foarte mult pentru răspunsul dumneavoastră. Sunt convins că dacă săptămâna viitoare Parlamentul va adopta rezoluția și viitoarea strategie UE pe Dunăre, acest lucru va constitui un început foarte important pentru dumneavoastră ca viitor comisar și pentru noi ca Parlament în sensul luării unui angajament pentru crearea unui astfel de proiect atât de important pentru Uniunea Europeană. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult. Domnul Iosif Matula are cuvântul. Domnule comisar desemnat, Ați afirmat în răspunsurile scrise că politica de coeziune oferă un sistem de guvernanță pe mai multe niveluri unic și modern, care pune în valoare și fructifică cunoașterea de la nivel local și regional, combinând-o cu gestionarea strategică a Uniunii și coordonează intervențiile între diferite niveluri ale Guvernului. Ați spus de asemenea că pe viitor acest sistem ar trebui consolidat și ar trebui examinate modalitățile de a mări importanța actorilor regionali și locali. Astăzi în Uniune avem state, landuri, macroregiuni, regiuni, subregiuni, districte, departamente, județe, provincii, alte forme de guvernare locală. În contextul viitorului politicii de coeziune, cum vedeți raportul dintre toate acestea și care va avea rolul determinant? Also der Ansatz kann aus meiner Warte sicher nicht darin bestehen, dass äh, după părerea mea, principiul nu poate fi uh, acela de a crea structuri unitare în întreaga Europa. Cu siguranță nici dumneavoastră nu aveți această această premisă. Porniți de la această premisă. Este vorba despre diversitatea Europei care practic oglindește tocmai prin diferitele forme de organizare istoria europeană. Întrebarea este următoarea. Cât de ușor se poate, se pot gestiona toate aceste diferite forme de guvernanță? Nu pot să spun decât că flexibilitatea este esențială în acest domeniu. între statele membre este însă adeseori dificil de recunoscut. Instituția adecvată cu care pot colabora. Prin urmare, trebuie să fim mai flexibili, să reacționăm într-o manieră mai flexibilă și pornind de la structurile oficiale trebuie să dăm dovadă de, o, de flexibilitate astfel încât toți partenerii să fie implicați. Politica regională nu poate fi încununată de succes decât în momentul în care cetățenii europeni sunt uh, implicați direct în, această în uh, politică. Nu există nicio altă politică europeană mai fragilă decât uh, politica regională și tocmai de aceea avem nevoie de susținerea cetățenilor. Trebuie să facem în așa fel încât cetățenii uh, să fie dispuși să ne sprijine. Prin urmare, autoritățile trebuie să fie suficient de flexibile, astfel încât să le garanteze accesul tuturor uh, cetățenilor. Nu trebuie să ne uh, Uh, închistăm, să ne, lăsăm, uh, să, să ne lăsăm închistați în structurile formale. Doamna marie Teres Sanchez-Schmidt are uh, cuvântul. Politica transfrontalieră este o miză de prim plan pentru Uniunea Europeană și pentru milioane de locuitori ai acesteia. Adesea avem nevoie de relații aprofundate care afectează viața cetățenilor. Politica de cooperare transfrontalieră este prioritară pentru dumneavoastră cum se înscrie ea în politica de coeziune a Uniunii Europene și care sunt mijloacele pe care le puteți imagina pentru a uh, aborda această problemă la nivelul întreg al uh, Uniunii Europene. Ce trebuie să învățăm din istorie? E groaznic dacă ne gândim permanent la granițe, dacă ne mișcăm permanent între anumite granițe, lucru pe care nu l-am făcut niciodată, din fericire. Tocmai de aceea suntem atât de puternici în momentul de față. Tocmai de aceea trebuie să sprijinim toate tipurile de politici transfrontaliere. Orice înțelegem noi uh, prin conceptul de graniță, fie că aceste granițe sunt uh, la nivel de state, la nivel de regiuni, uh, fie că înțelegem prin politici transfrontaliere cooperarea între diferitele regiuni ale Uniunii europene sau este vorba despre colaborarea între regiunile europene și regiuni din alte state care nu fac parte din Uniunea Europeană, e clar că acest această colaborare trebuie să fie sprijinită. Aceasta este politica în care cred, pentru că, după părerea mea, este singurul tip de politică care poate aduce o valoare adăugată cetățenilor europeni. În același timp, acest tip de colaborare poate aduce cu sine statul de drept, ă, stabilitate politică și, de asemenea, bunăstare și în alte regiuni decât regiunile europene. Spuneți că frontierele nu trebuie să reprezinte obstacole, însă vă gândiți uh, că Uniunea Europeană poate reacționa pentru a îmbunătăți situația guvernanței, iar în ceea ce vește distorsiunea concurenței uh, în uh, statele frontaliere, putem face ceva pentru a dezvolta teritoriile din această zonă? Ja, ehrlich gesagt, das ist äh, der Ansatz, den wir verfolgen müssen. Wenn ich nicht daran glaube, wenn ich davon nicht überzeugt bin, dann ist es besser. Cât privește această problemă, dacă n-aș crede într-o soluție, probabil ar trebui să părăsesc sala. Cred în asta 100%. Acesta este tipul de uh, politici care generează schimbare. Cooperarea transfrontalieră și dacă bine am înțeles uh, cooperarea transfrontalieră cu regiunile din afara Uniunii Europene, este evident uh, ceva ce ar trebui consolidat. Și aceasta, în parte, pentru că uh, Uniunea Europeană de la început a reprezentat un uh, proces de uh, construire a păcii și n-ar trebui să pierdem din vedere faptul că, în primul și primul rând, Uniunea Europeană reprezintă un proiect pentru pace. E de datoria noastră să continuăm acest proiect. Ar trebui să credem în acest lucru. Și apoi, dacă avem probleme legate de guvernanță, noi, ca și politicieni, ar trebui să le soluționăm. Are cuvântul lui și Paulo Alves. Mul Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Domnule comisar desemnat, având în vedere noile provocări uh, mondiale, uh, provocările comunității și provocările naționale, există anumite dezavantaje și anumite probleme pentru cetățenii noștri. Cum am putea să ne asigurăm că Uniunea Europeană poate să-i ajute, având în vedere uh, aceste provocări mondiale cu care se confruntă? Cum putem face asta și să avem succes? Avem nevoie de o nouă strategie pentru aceste uh, regiuni. Trebuie să ajutăm oamenii în aceste situații și apoi trebuie să stimulăm uh, potențialul, posibilitatea de dezvoltare a comunității ca întreg. Mulțumesc! Da, eu sunt gata convertit la această uh, idee, poate trebuie să repet ceea ce spusesem anterior. Eu înțeleg uh, politica în felul următor. Eu n-ar trebui să-mi impun stilul de viață asupra altora, doar pentru că eu fac ceva nu înseamnă că toată lumea trebuie să facă la fel, ci din contră. Cu toate acestea, sunt 100% uh, convins că modelul european, că modul de viață european e unul de care putem să fim cu toții mândri. Și nu văd de ce alții n-ar trebui să învețe câte ceva din acest model dacă doresc să o facă. Și toți învață în felul lor. Nu noi trebuie să ne impunem uh, modelul asupra altora. Însă aș fi încântat dacă alții ar înțelege modelul nostru, dacă alții ar înțelege cum am uh, dezvoltat acest model și uh, de ce și ce am obținut până la urmă. Din acest punct de vedere, modelul european poate să învețe multe lecții pe alții. Și atunci, de ce să nu continuăm inițiativele um, de genul celor pe care le-ați descris? Nu există vreun motiv pentru care n-ar trebui să dăm altora șansa de a înțelege modul în care lucrăm noi și modul în care noi ne-am structurat relațiile. Însă nu trebuie să impunem, alții decid ce vor să învețe de la noi. Mulțumim foarte uh, mult! Domnul Kelly. Politica de coeziune și politica de transport uh, sunt în legătură. Rețeaua de transport are un impact uh, semnificativ asupra uh, politicii de coeziune. Deja s-au construit uh, 100.000 de kilometri de uh, drumuri și putem uh, uh, încă contribui la o uh, dezvoltare regională echilibrată de acest punct de vedere. Ca și comisar pentru politică regională, cum uh, întrevedeți um, dezvoltarea unor sinergii între aceste uh, două domenii de acțiune, mai ales în considerare dezvoltarea unei infrastructuri de transport moderne și durabile. Cum veți lua decizii în aceste uh, domenii, luând în considerare regiunile periferice din punct de vedere geografic și cealaltă dimensiune a politicii regionale, care vă este foarte uh, apropiată de suflet, uh, luând în considerare remarcile dumneavoastră inițiale? Mulțumesc! Ja, genau zu diesem Thema habe ich ein erstes Gespräch. Übrigens in dem Fall gebe ich gerne zu auf Einladung von Sim Kallas. Domnul comisar, iată ceva ce doream să discut cu Sim Calas. Și am avut deja o discuție în legătură cu felul în care infrastructura de transport în zonele urbane poate fi îmbunătățită prin cooperarea noastră, prin acțiunea noastră la unison. Cu toții am putea să dăm zeci, dacă nu sute de exemple. Mă refer la exemple de probleme ale infrastructurii. E vorba și de probleme din zonele urbane și de probleme din zonele rurale. Ceva trebuie să se facă în acest sens. Aici nu vorbesc doar de rețelele transeuropene, unde, din punctul de vedere al politicilor regionale, ar trebui să le suplimentăm și pe acestea însă avem o împărțire, o diviziune modulară în zonele urbane și, din acest punct de vedere, trebuie să facem ceva, să înregistrăm progrese. Consider că am putea să ne gândim la posibilitatea de a ne gândi la o revoluție energetică în contextul schimbărilor climatice. Cred că am putea să încercăm să dezvoltăm transportul urban într-o așa manieră încât el să funcționeze mai bine. Spre exemplu, de ce să nu avem mai mult transport uh, public sau de ce să nu facă mai mulți oameni uh, naveta cu transportul public decât uh, avem astăzi? Însă trebuie să avem serviciile pentru ca oamenii să le poată folosi. Așadar, răspunsul este da, putem să facem ceva, putem încerca să diminuăm risipa de energie care are loc în marile noastre orașe. Domnul Kelly, mă bucură răspunsul dumneavoastră. Acum a doua întrebare. Nu este direct legată de aceasta? Și voi respecta regulile și voi respecta colegii. Renunț la dreptul meu la această întrebare. Doamna președinte, mulțumesc. Domnul Angurakis. Doamna președinte, colegul nostru Angurakis nu se află aici. Trecem la domnul Baften. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Han, Curtea Conturilor a spus că Spania, Italia și Portugalia sunt responsabile pentru majoritatea problemelor financiare în politicile regionale, 2,7 miliarde de euro care nu ar fi trebuit plătite în 2008. La începutul audierii de astăzi ați spus că, citez, veți folosi toate instrumentele pe care le aveți la îndemână pentru a soluționa această problemă. Spuneți-mi, vă rog, ce instrumente veți folosi pentru a soluționa problema cu aceste trei țări susmenționate? Domnul comisar, în primul rând, vă voi spune sincer că trebuie să analizez detaliile acestei chestiuni. Astăzi nu este nici locul, nici momentul potrivit pentru ca eu să fac vreo declarație, asta pentru că nu dispun de documentele necesare. Știu că Direcția Generală Regio a contactat țările pe care le-ați menționat dumneavoastră și este important să facem o diferență între greșelile care apar pur și simplu și sunt corectate și celelalte tipuri de erori. În ultimii ani am văzut uh, o tendință de creștere a acțiunilor corective care au avut loc în 2008 și în 2009 a fost vorba de 2,5 miliarde de euro care a constituit subiectul uh, acțiunilor corective. E vorba de sumă care a fost recuperată. E un pas înainte extraordinar în comparație cu ce se întâmpla în trecut revine să le ce am spus înainte. Obiectivul politicilor regionale nu este să spun eu la sfârșitul perioadei de programare că am economisit X miliarde de euro și că i am cheltuit, ci obiectivul nostru comun trebuie să fie să ne asigurăm că finanțarea are loc la nivelul regiunilor în conformitate cu regulile și restricțiile programului și perioade de programare. Ar fi greșit să vedem în politicile regionale niște politici care au ca obiectiv economisirea unei sume foarte mari de bani. Nu acesta este obiectivul. Obiectivul este ca banii să ajungă la comunități, la cetățeni Obiectivul este ca acești bani să fie cheltuiți corect, pentru că acești cetățeni sunt și ei contribuabili. V-am dat cifra menționată și cred că acele 2,5 miliarde și cred că s-au înregistrat progrese semnificative. Nu cred că este cazul să arăt cu degetul înspre nu știu ce țară acum. Domnul Bafton, mulțumesc pentru răspuns, dar există 2,8 uh, miliarde de euro. Nu e așa o picătură în ocean, e o sumă foarte mare. Și trebuie să vă spun că eu consider că în calitate de comisar trebuie să soluționați această problemă în următorii ani. Doamna președinte, domnul Obermeier. Doamnă președinte, domnule comisar desemnat, am o întrebare în legătură cu bugetul. Știți probabil că există un proiect preliminar de buget care conține reduceri masive în ceea ce privește fondurile de dezvoltare regională, mai ales în ceea ce privește finanțarea proiectelor regionale. S-a trecut de la sprijin regional la sprijin structural. Care este părerea dumneavoastră în legătură cu acest subiect? Regiunile noastre sărace din țările contributoare nete vor putea să contribuie încă de aceste ajutoare spre coeziune, domnul comisar. Da, la ultimul punct, mă bucur să spun că politicile regionale trebuie să existe și să fie adresate întregii Europe. Și sprijinul financiar trebuie să existe pentru a sprijini aceste politici. Cred că dumneavoastră vă referiți, de fapt, la anumite documente care au început să fie distribuite uh, Cred că e bine să existe aceste documente și să fie văzute. Ele servesc unui scop. Astfel de documente ne ajută să înțelegem că nu toată lumea împărtășește punctul nostru de vedere. Și trebuie să facem față acestor critici aici, nu am nicio problemă cu asta. Însă, aș dori să spun de asemenea că din punctul meu de vedere ar trebui să existe o abordare integrată a politicilor regionale și nu spun asta doar pentru că îmi doresc acest post de comisar pe politici regionale. Am știut despre aceste lucruri încă din trecut și recent. Cunosc îndeaproape subiectul și concluzia mea este că acest lucru este pur și simplu necesar. Ar fi cu totul greșit ca noi să credem că toată lumea ar trebui să aibă grijă de ei înșiși și că politicile regionale ar trebui să fie considerate niște politici sectoriale. S-ar crea un dezastru dacă am face asta. Sunt foarte mulțumit să spun că viitorii mei colegi nu au o viziune limitată, strâmtă, nu se găsesc doar la, nu se gândesc doar la bucățica lor, la politicile lor. Avem o strategie UE 2020 cu prioritățile specifice și trebuie să ne identificăm locul în cadrul acestei strategii. Și politicile regionale constituie un element extrem de important în această filozofie. Și ultimul meu punct. Acum, în acest moment, în care politicile regionale, sub forma principiului coeziunii teritoriale. Deci când aceste politici sunt incluse în tratat, nu cred că ar fi momentul să le aruncăm pur și simplu la gunoi. Domnul Obermeier, a doua întrebare. Domnule ministru, din 97 la 2003 vă amintiți uh, că erați în Consiliul de Administrație al unei companii. Sunteți sigur că nu există proceduri de încălcare a legii îndreptate împotriva acestei companii? Eu cred că parchetul general din Austria este interesat în inițierea unui caz uh, pe bază de sau pe motiv de evaziune fiscală nu credeți că munca dumneavoastră ca și comisar european ar putea să fie periclitată? Doamna președinte, acest lucru este împotriva regulilor noastre, această întrebare. Comisarul decide dacă răspunde sau nu. Mulțumesc, doamnă președinte. Acest subiect este important pentru mine. Nu există niciun fel de proceduri care se sfășoară împotriva mea sau împotriva asociațiilor mei. Eu nu fac uh, subiectul uh, unor investigații uh, judiciare. Doamna Karima Deli are cuvântul. Bună ziua, domnule Han. Dacă mă gândesc la strategia de la Sabona, ea creează economia cea mai competitivă de până acum, locuri de muncă și așa mai departe, iar obiectivul său fundamental este reducerea sărăciei în 2010. Încă suntem departe de împlinirea obiectivelor. Uh, lupta încă nu uh, a fost câștigată. 10 17% din populația uh, lumii este săracă în Belgia, în Polonia, în Regatele, în Regatele Unite și așa mai departe um, și aceasta afectează persoanele cu dizabilități, persoane în vârstă, dar mai ales tinerii. Cum veți evita această tendință și cum veți veni cu soluții concrete? 80% din populația europeană trăiește în orașe Uh, prin urmare, uh, coeziunea teritorială uh, și economică în zona urbană reprezintă și ea o prioritate a politicii de coeziune? În mod evident, aceasta trebuie să fie o prioritate. Trebuie să existe cooperare uh, cu domnul Andor și eu uh, cu siguranță voi uh, încerca să cooperez. Știu că în cadrul SEF cât privește criza care ne afectează pe toți, măsuri uh, flexibile au fost deja luate pentru a încerca să uh, combatem actualele probleme și provocări. În multe state au fost luate măsuri de acest uh, tip și banii au fost puși la dispoziție. Obiectivul era să acționăm foarte repede. Un fond structural reprezintă un fond care acționează pe termen uh, lung, pe bază unor chestiuni structurale, însă situații speciale necesită măsuri speciale. Am o întrebare suplimentară. Uh, la uderea de dimineață, domnul Oettinger uh, se angaja să um, găsească mai multe fonduri europene pentru um, îmbunătățirea um, izolației energetice a clădirilor. Dumneavoastră veți lupta împreună cu colegul dumneavoastră cu această problemă gravă a lipsei uh, surselor de energie cu care se confruntă Uniunea Europeană? Dar datorită pachetului de simplificare, totul a devenit posibil și acum trebuie să vedem uh, dacă ideile sunt preluate sau nu. Eu cred că putem spera că ar putea fi preluate. Mulțumim. Uh, domnul Eldrich Vlasac are cuvântul. Domnule Han, asociațiile locale și regionale, orașele și municipalitățile uh, solicită uh, o poziție mai puternică în ceea ce privește politica de uh, coeziune. Credeți că ar fi benefic pentru viitorul politicii de coeziune să procedăm astfel sau ar reprezenta totul o amenințare dacă ne gândim la eficiența viitoarei politici de coeziune? orașele și uh, unitățile administrative mai mici care sunt implicate în politica de coeziune reprezintă uh, obiectul întrebării dumneavoastră? Da, acestea solicită o poziție mai puternică atunci când vine vorba de planificare, luarea de decizii, monitorizare sau evaluare. Și întrebarea mea este dacă din punctul dumneavoastră de vedere, această componentă este una benefică sau una uh, negativă? Încă o dată spun, cred că e un lucru bun. Și aici subsidiaritatea îmi vine în minte din nou. Dacă luăm în considerare în mod serios subsidiaritatea și eu fac acest lucru, atunci eu cred că subsidiaritatea trebuie aplicată. Uneori, dacă trebuie să coordonăm lucrurile cu mai multe persoane, atunci procesul poate să dureze mai mult. Însă eu nu sunt nou intrat în politică și am învățat în trecut că uneori deciziile uh, durează mult uh, până le ei. Și cu cât implici mai multe persoane, uh, cu cât sunt mai multe persoane implicate așadar în uh, luarea de decizii, cu atât va fi mai greu să iei aceste decizii. Cât privește contribuabilii neți, uh, aceștia pot uh, simți că ei plătesc lucrurile, dar până la urmă totul se întoarce într-o manieră favorabilă pentru ei. Deci există beneficii pentru banii pe care i-ai investit. Sunt anumite lucruri care uh, ni se par atractive, care ar putea funcționa pe termen scurt, însă pe termen lung n-ar putea funcționa. Prin urmare, eu sunt uh, pentru o mai mare implicare, pentru o mai mare participare. Știu că asta uh, încurcă puțin procesul de luare de decizie, dar aduce beneficii. Uh, Michael Törer are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar desemnat. Spuneți astăzi că veți respecta orientările domnului Barro. Timp de mulți ani ați făcut parte din guvernul local din Viena, ați fost activ într-un oraș foarte uh, mare prin urmare, așteptăm mai multe de la dumneavoastră în ceea ce privește uh, aplicabilitatea practică a tuturor lucrurilor. Aveți foarte multă experiență în legătură cu modul în care arată lucrurile la nivel local. Ați vorbit și despre inovație, însă nu sunteți dumneavoastră destul de inovativ deocamdată în ceea ce privește restructurarea politicii de coeziune. Eu sunt gata să explorăm uh, uh, maniere inovative în ceea ce privește mai ales IMM-urile, care reprezintă o mare problemă în discuție în Uniunea Europeană. Poate ați putea putea să ne spuneți câteva cuvinte și despre acest subiect, mai ales că acum avem mai multe state membre, însă resurse limitate sau resurse mai puține decât înainte. Prin urmare, poate ați putea să fiți puțin mai concret în legătură cu acest subiect. Cred că mă întrebați în legătură cu uh, subiectul la care m-am referit uh, pe fond. Înțeleg, practic, că vă referiți la folosirea unor noi instrumente financiare față de cele foste în trecut. Recent au existat anumite inițiative în această direcție pe care eu le salut. Însă, înțeleg că odată ce vom fi uh, uh, confirmați în posturi, va trebui să ne axăm mai în detaliu pe aceste subiecte, însă eu sunt uh, convins că o parte dintre aspecte au fost abordate deja într-o manieră inovativă și asta vom face și în viitor. acestea fiind practicile din trecut, uh, poate ar trebui să ne gândim la un angajament mai solid pentru anumite proiecte în viitor. Și poate am uh, avea un efect uh, mai benefic dacă am folosi banii astfel și dacă ne-am implica în asemenea proiecte. Cred că aceasta ar fi o abordare inovatoare care ne-ar putea aduce succes. Am putea lucra împreună cu Banca Europeană de uh, Investiții, cu Fondul European pentru Investiții, pentru a finanța noi produse, de exemplu microcredite. Acesta reprezintă un subiect uh, cheie uh, în care Parlamentul deja a luat anumite inițiative. Și acum, revenind cu picioarele pe pământ, vedeți că lucrurile sună bine ca idee, dar atunci când ne analizăm în detaliu, poate ele nu mai constituie un exercițiu atât de simplu. Oricum sunt piste pe care eu sunt gata să le uh, explorez, trebuie găsită direcția cea mai bună și mie oricum îmi place uh, ideea aceasta. O întrebare suplimentară acum, domnul Törer, și eu mă gândeam uh, la aceste lucruri exact în același fel. Cred că trebuie să ne axăm pe domenii specifice uh, foarte multe întreprinderi uh, uh sunt uh, uh, întreprinderi mici și mijlocii, 98%, doar 15% sunt active pe piața internă. Ce veți face pentru a susține uh, IMM-urile în contextul politicii uh, regionale, în domeniul transferului de tehnologie, în promovarea asocierii acestor întreprinderi? Vă puteți concentra mai mult pe IMM-uri? Domnul Han. sub denumirea cercetare, dezvoltare și uh, inovație? Da. Aici uh, chiar uh, văd că putem găsi orientări uh, strategice în linile cărora putem introduce și uh, IMM-urile. Dacă analizăm cifrele, de exemplu, în ultima perioadă de programare, doar pentru Franța, 13.000 de um, întreprinderi au beneficiat de uh, sprijin în domeniul inovației. Deci ceva totuși s-a întreprins și până acum și lucrurile sunt în desfășurare. Deocamdată, cheltuim aproximativ 680 de miliarde uh, de uh, euro pe inovație. Astăzi deja IMM-urile se bucură de o parte mai mult sau mai puțin semnificativă din acești bani. Deci deja se întâmplă anumite lucruri în acest domeniu și în viitor trebuie să ne bazăm pe aceste realizări. Însă, evident, trebuie să respectăm principalele obiective strategice. Doamna Westphal. Domnule Han, sunt aici, spune doamna Westphal. Revin la dimensiunea urbană a politicilor regionale. Ați spus câteva lucruri despre acest subiect. Patru din cinci europeni trăiesc în uh, orașe, într-un mediu urban. Orașul constituie motorul creșterii economice în Europa, însă în același timp suferă problemele socioeconomice și de mediu cele mai mari. Vorbeați despre modificările demografice și dumneavoastră și acesta le afectează semnificativ. Orașele au totuși un rol important de jucat în ceea ce privește îmbunătățirea standardului de viață al cetățenilor din zonele urbane. Și vă întreb, există planuri specifice în legătură cu dezvoltarea orașelor ca parte a politicilor regionale? Există aici programe specifice de dezvoltare urbană și cum anume pot în practică să se implice orașele în dezvoltarea urbană integrată. Identificați o posibilitate ca regiunile să fie obligate să folosească o astfel de abordare integrată pentru orașe? Domnul comisar desemnat. Aș spune că în cazul orașelor, ca în cazul uh, oricărei alte zone din Europa, veți găsi probleme diferite dintr-un loc în altul. Cunoștințele mele, experiența mea, toate acestea mă fac destul de reticent în ceea ce privește potențialele acțiuni la nivelul orașelor, în mediul urban. Am experiență cu Viena, știu că orașele noastre din Europa, din cauza specificităților lor diferite și din cauza dezvoltărilor istorice diferite, se confruntă cu diferite probleme asupra cărora doresc să se concentreze. Spre exemplu, în Viena avem de-a face cu exploatarea terenului în zona intraurbană, diferite construcții care au loc în uh, zone nepotrivite, aproape de o gară, să spunem. Există și probleme în anumite orașe în legătură cu apa potabilă, cu canalizarea. Deci problemele orașelor diferă dintr-un caz la altul. Însă doresc să menționez ceva, pe lângă diferențele de transport, doresc să menționez că, într-adevăr, 80% dintre cetățenii europeni trăiesc, într-adevăr, în aglomerări urbane, în orașe, Într-adevăr, mulți oameni trăiesc în marile aglomerații urbane și trebuie să soluționăm aceste probleme. Nu spun că nu va fi posibil să obligăm regiunile să se conformeze cu anumite reguli, uh, planificarea urbană și rurală este un subiect uh, mult îndrăgit, însă consider personal în legătură cu unele dintre punctele menționate mai devreme, că dacă începem să discutăm cu mulți parteneri de conversație, până la urmă nu poți să treci dincolo de limitele formale ale competenței sau ale prerogativelor. În uh, regiunea inferioară a Austriei, spre exemplu, a fost posibil să creăm uh, o asociație în domeniul transportului, însă nu am putut crea asociații în alte domenii. E vorba de genul de probleme pe care trebuie să le soluționeze orașele în maniera lor specifică și, într-adevăr, poate acest subiect ar trebui să fie integrat în discuțiile noastre din lunile următoare, și anume cum să avem politici urbane proactive în sensul implicării regiunilor în elaborarea acestor politici. Și comentariul final, spune doamna Westphal. Cred că oamenii de la nivelul politicii locale doresc să uh, audă asta și sper că se vor pune în practică aceste chestiuni. Doamna președinte, Moris Ponga, Domnule comisar desemnat, doresc să vă mulțumesc pentru interesul arătat pentru regiunile ultraperiferice care, spuneți, sunt foarte diverse și îmbogățesc Europa. Cunoașteți noile provocări cu care se confruntă regiunile precum globalizarea sau schimbările climatice. Și în Europa există multe regiuni foarte vulnerabile în fața acestor noi provocări. Ne-ați putea oferi în acest context poziția dumneavoastră în legătură cu alocarea compensațiilor în ceea ce privește insularitatea și depărtarea alocații care să permită acestor regiuni ultraperiferice de a pune în aplicare orientările politicilor regionale și de a exploata aturile lor specifice deja recunoscute. Domnul comisar desemnat, voi spune că în trecut Uniunea Europeană, din punct de vedere financiar cel puțin, a acordat multă atenție dezvoltării regiunilor ultraperiferice. Și această atenție a fost reflectată de menționarea lor specifică în tratatul actual. Cred că acum dispunem de temeiul, de fundamentul viitoarelor eforturi în acest sens. Nu încerc să evit uh, întrebarea, însă în același timp aș dori să menționez că nu toate chestiunile care au un fundament financiar sunt cele care vor fi finanțate până la urmă în baza politicilor regionale. Există și aspecte care țin de politicile ajutorului de stat și ele trebuie luate în considerare aici și pe acestea le privim dintr-un unghi total diferit. Însă, în ceea ce privește obligațiile generale pe care le-aș avea eu vis-a-vis -vis de regiunile ultraperiferice, bineînțeles că aș fi un avocat al cauzei lor. Însă trebuie să vedem uh, imaginea din perspectivă politici regionale, de coeziune, dar și politicile de ajutor de stat care ar putea contribu- contribui în a pune din nou regiunile pe care acea bună și trebuie să distingem uh, între cele două aspecte. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult, Karin Kadenbach. Vă mulțumesc, domnule comisar. Uh, pornind de la ultimul dumneavoastră com- uh, comentariu, dați-mi voie să Vă aduc aminte că v-ați uh, declarat părint, părinte sau tată al uh, regiunilor. În calitate de mama a cinci copii, sunt într totul de acord, copiii trebuie să fie sprijiniți de către părinții lor. Uh, în toate răspunsurile dumneavoastră nu ați fost decât de acord cu noi, cu toate principiile noastre. În orice caz, ați spus clar că e dificil să obținem toate fondurile pe care ni le dorim pentru politica regională. Ei, tocmai de la aceasta ne dorim de la dumneavoastră astăzi, ca părinte al uh, regiunilor, să spuneți clar care sunt prioritățile dumneavoastră în politica regională, pentru că trebuie să știm uh, care este copilul care, după părerea dumneavoastră, are nevoie de cea mai intensă promovare. Da, am uh, spus asta într-o manieră glumeață. Bineînțeles, nu vreau să-mi atribui aici rolul de tată sau de mamă. Știm că succesul are mulți părinți, mulți tați, multe mame și tocmai de aceea consider că cu toții ne putem considera a fi părinții regiunilor. Încă o dată. Oricât de încununați de succes suntem în uh, prezentarea uh, reușitelor politicii uh, regionale, și e bine că în cadrul directoratului general s-a creat un grup de lucru care s-a ocupat de evaluarea acestor sub, uh, reușite. E bine, cu cât evaluăm mai intens, cu atât putem fi uh, siguri sau mai siguri că cadrul bugetar va fi într-adevăr alocat. Bineînțeles, este dificil ca înainte de uh, publicarea proiectului preliminar de buget să facă o declarație clară. Însă, în momentul de față, procentul stabilit reprezintă o linie de directoare pe care o voi lua în considerare. Mă voi orienta în funcție de aceasta. Dacă vom atinge această, acest procent dorit, nu se știe încă, dezbaterile vor continua. Voi încerca să obțin to- toate fondurile uh, care mi se cuvin, însă în acest sens am nevoie și de sprijinul dumneavoastră. Pentru că adeseori uh, în mass media se spune că comisarul este cel uh, responsabil pentru obținerea bugetului. Lucrul acesta nu este relevant pentru mine, nu consider că uh, comisarul este cel mai important în această ecuație. Toți cei implicați trebuie însă să înțeleagă că doar prin promovarea unei politici regionale uh, integrate vor reuși să promoveze dezvoltarea regiunilor europene. Și dacă această, acest principiu va fi într-adevăr transmis mai departe, dacă toate ocaziile pe care le-am, le avem în momentul de față vor fi luate în considerare în crearea celorlaltor uh, politici, atunci cu siguranță uh, în momentul alocării bugetului vom avea succesul pe care ni-l dorim. Danke und in Umgehung der Spielregeln vielleicht noch zwei. Vă mulțumesc. Încă două elemente concrete. Am vorbit despre colaborarea mai bună, colaborarea mai bună cu orașele. Ne putem aștepta la, o la un regulament din partea dumneavoastră cu privire la îmbunătățirea co- colaborării cu orașelor? Îl salut pe domnul Luc van den Brande, vă urez bun venit. Aștept cu nerăbdare o colaborare strânsă cu dumneavoastră. Am spus deja, Comitetul Regiunilor a fost întărit prin intermediul Tratatului de la Lisabona, a primit prerogative lărgite. Am avut posibilitatea de a-l cuno- cunoaște deja pe Luc și sunt absolut convinsă că el împreună cu echipa sa va folosi posibilitatea de a purta o discuție cât se poate de deschisă cu mine. Există sute de membri în Comitetul Regiunilor și fiecare dintre acești membri aș aduce propria sa expertiză și vom folosi expertiza tuturor. În ceea ce privește parteneriatul, uh, sincer să fiu, trebuie să, să mă gândesc la acest subiect. Uh, dacă această inițiativă este rațională, atunci uh, voi face asta. Domnul Han are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc domnului Han pentru răspunsurile competente de până acum. Uh, simplificarea regulilor de gestionare a politicii de coeziune reprezintă o necesitate în contextul planului de redresare economică european pentru a stimula implementarea proiectelor și uh, pentru a contrabalansa efectele negative ale crizei. Un prim pachet de măsuri de simplificare a fost adoptat în aprilie anul trecut, iar acum uh, deja acestea sunt implementate, iar un alt uh, pachet va fi lansat, sperăm, curând. Luând în considerare necesitatea din ce în ce mai mare de a folosi fondurile structurale uh, cu un maxim de eficiență, vă gândiți la măsuri de simplificare sub, uh, în continuare pentru următoarea perioadă și cum uh, doriți să ajungeți la un echilibru între simplificare și uh, nevoia de a exista un control. Mulțumesc! Ähm, letzteres ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Ultima întrebare este una deosebit de dificilă. Acest domeniu este întotdeauna o provocare. simplificarea în al într-adevăr, al treilea pachet de simplificare se află acum pe masa parlamentarilor europeni. Aștept finalizarea procedurilor. Mai apoi trebuie să acționăm într-o manieră concretă, să vedem dacă măsurile sunt într-adevăr eficiente. Comisia, Parlamentul și Consiliul european, european au dat dovadă de flexibilitate în cadrul uh, unei perioade de programare au îndrăznit să opereze modificări. Această disponibilitate, această ambiție, însă nu trebuie să fie una exagerată. Tocmai de aceea eu doresc ca lucrurile să fie lăsate să se decanteze, să vedem mai întâi cum, ce efect au aceste măsuri toate cele trei măsuri de simplificare au uh, avut, practic, drept scop uh, simplificarea, o intenție pozitivă. Sperăm că Uh, lucrurile se vor simplifica într-adevăr și în practică. Însă asta vom vedea pe parcursul timpului. Vom uh, aștepta să vedem cum, au evoluat, cum vor evolua lucrurile, însă asta nu înseamnă că experții, specialiștii din diferitele state membre nu pot să dezbată în continuare problema împreună cu Comisia Europeană. Uh, rezultatul acestor dezbateri va fi, vor, va fi reprezentat de pașii următori vom decide dacă pe lângă măsurile decise uh, vom uh, implementa și alte măsuri abia după ce efectele măsurilor actuale vor fi evidente. Din ceea ce am văzut, probabilitatea este una foarte mare ca lucrul acesta să se întâmple. Primele analize uh, sunt pozitive și dacă sistemul se va dovedi a fi stabil, atunci vom uh, stabili și care vor fi pașii următori. Somebody is taking, yes, switching me off. Jan Olbrycht, yes. Panie komisarzu Inspe, ja mam trzy krótkie pytania. Domnul Olbricht are cuvântul. Domnule comisar de senat, am câteva întrebări. Prima, vizează presupunerile uh, curți de conturi vis-a-vis -vis de erorile făcute în gestionarea fondurilor uh, pentru coeziune. Oare în viitor va exista o gestiune împărtășită a acestor bani sau considerați că acest fenomen ar putea consider, constitui un pericol? Apoi, noi dorim să vedem mai multe rapoarte în ceea ce privește politica de coeziune, însă cât privește informațiile pe care le avem astăzi, considerați că ar trebui să păstrăm obiectivele 1, 2 și 3? Și apoi o întrebare de natură politică sunteți uh, pregătiți, uh, domnule, ca împreună cu noi, Comisia pentru um, Politică Regională, uh, să găsiți un buget puțin mai mare pentru politica regională? Also, wir können die Regionalpolitik gar nicht anders weiterentwickeln. Politica regională nu poate evolua dacă nu implementăm modelul uh, care are la bază shared management. Voi depune eforturi susținute ca la finele zilei să fie posibil ca în întregul control financiar operativ să se desfășoare la nivelul statelor membre. La nivel uh, european, uh, noi, Comisia dumneavoastră, Europer, uh, Parlamentul European, ne vom concentra asupra problemelor generale. Sistemele de audit din statele membre, sistemele eficiente din statele membre ne vor ajuta. Aceasta este uh, viziunea mea despre viitor. Bineînțeles, uh, această viziune se subordonează principiului subsidiarității. Aceasta este direcția pe care trebuie să o urmăm, după părerea mea. Cu siguranță tema va continua să fie una dezbătută uh, în uh, viitor, în următoarea perioadă de programare, trebuie să vedem dacă pe lângă rapoartele anuale nu avem nevoie și de declarații mai puternice, mai grele uh, din partea statelor uh, membre cu privire, rapoarte cu privire la modul în care sunt gestionate fondurile europene. Deja există patru state membre care fac lucrul acesta. Celelalte 23 uh, de state membre ar trebui să le consideră pe acestea patru a fi un model. Păstrarea obiectivelor. După cum spuneam, politica regională, după părerea mea, acoperă toate domeniile, toate secto- sectoarele. Colaborarea teritorială reprezintă o temă esențială pe viitor iar în ceea ce privește bugetul, am vorbit deja despre această temă. În calitate de ministru de resort, a, înțeleg, îmi dau seama că niciodată fondurile disponibile nu sunt suficiente. Cu siguranță dezbaterea va continua. Însă, cu cât mai puternică este poziția noastră, cu atât șansele noastre de succes sunt mai mari. Însă, nu... A, trebuie să ne poziționăm doar de a, nu trebuie să avem o poziție puternică doar de dragul poziției puternice, ci trebuie să înțelegem uh, gândul rațional din spatele acestei uh, poziționări a noastră. Thank you very much. Uh... Mulțumesc foarte mult. Uh, Ivars Godmanis are cuvântul. Mulțumesc. Aș dori să mă um, refer la eficiența disciplinei financiare. Uh, termenul pentru implementarea Fondului European de Dezvoltare și Fondului Social European pentru perioada uh, uh, financiară 2000-2006 este deja încheiat și a fost deja prelungit cu șase luni. La 1 octombrie 2009 am observat următoarele lucruri. Pentru fondul social, statele membre nu au implementat proiecte pentru 2 miliarde, ceea ce reprezintă 3% dintre angajamente. Pentru fondul european de dezvoltare regională, 2,5 miliarde nu au fost folosiți. 22% dintre statele membre s-au situat sub medie uh, în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor. Iar în ceea ce privește uh, performanțele, uh, avem 370% pentru Fondul Social European și uh, mult mai mult pentru Fondul uh, de Dezvoltare. Practic s-au pierdut 4,5 miliarde de euro. Pentru Fondul Social vom avea date la sfârșitul acestui an. Prin urmare, cum vă gândiți să rezolvați problema aceasta a unei implementări deficitare a fondurilor? Veți avea o atitudine mai transparentă? Veți găsi măsuri uh, um, pentru gestionarea acestora? De ce există aceste diferențe între statele membre? Din păcate, uh, pentru 2007-2013 uh, datele nu arată bine. Diferențele între state uh, care arată bine, state care au evoluat prost, este de 300%. Cum se pot schimba aceste lucruri? Es ist ein Thema, das auch ähm, hineinspielt in die ganze Frage des äh, Capacity Buildings. Este vorba aici despre crearea de capacitate de absorție. Acest fenomen uh, sau acest proces este deja implementat, trebuie să continue și pe viitor. Ce trebuie să înțelegem noi? Bine, în principiu știm. Trebuie să înțelegem care sunt statele membre care au dificultăți în a-și implementa proiectele într-un, în perioada de timp acordată au dificultăți în absorbirea fondurilor europene. Această dificultate rezultă, pe de o parte, din uh, lipsa de capacități la nivel uh, național, din lipsa cunoștințelor E nevoie în acest sens de mult training și în momentul în care mă gândesc la evoluția cea mai recentă, uh, deși în, ultima, în ultimii ani situația s-a mai îmbunătățit, uh, îmbunătățit, îmi dau seama că au existat întârzieri în uh, implementarea pro- proiectelor din pricina crizei financiare. Ce s-a întâmplat, de fapt? Uh, companiile care ar fi trebuit uh, să participe la schemele de cofinanțare au devenit din ce în ce mai precaute. Această problemă trebuie să fie înțeleasă, evaluată și sper din tot sufletul că această problemă este una doar temporară. Sper că decurge doar din criza financiară cu care ne confruntăm în momentul de față. Alte probleme însă sunt de natură structurală în special este vorba și de diferite probleme care rezultă din uh, complexitatea legislației în vigoare, regulilor aplicate. Acolo, uh, în acest caz, unele dintre proiecte au uh, întârziat a fi implementate din pricina acestor reguli mult prea complexe. În ceea ce privește perioada 2000-2006, mă voi pleca asupra studierii acestei perioade, voi încerca să aflu care sunt statele, care sunt regiunile care s-au confruntat cu, cu dificultăți pentru a elimina dificultățile. If you allow me, the question is about Dacă îmi permiteți, întrebarea mea se referea la eficiență și profesorul Barker uh, vorbea de un uh, concept uh, legat de pilonul 3. Dânsul propunea un raport strategic legat de rezultate per de stat membru și uh, apoi evoluția uh, pe durata a trei ani. Comisia Europeană a reușit să plătească mai mult de 4 miliarde de euro pentru fondul social și pentru fondul regional, uh, adică o creștere cu 30% pentru social și 57% pentru regional. Ce fel de control, ce fel de calitate am putea obține dacă banii se mișcă atât de repede. Trebuie să solicităm rapoarte din partea fiecărui stat membru, dat la trei ani, care să arate că s-a implementat uh, o uh, disciplină financiară, care să arate de asemenea unde s-au cheltuit uh, uh banii. Anul trecut, în noiembrie, uh, Uh, vreau să spun că nu toate rapoartele pe care le-am primit din statele membre au fost rapoarte uh, serios întocmite. Mulțumesc. Haben jetzt ihre Berichte zu liefern. Da, statele membre trebuie să ne livreze acum rapoartele dumneavoastră uh, lor. Mai apoi vom crea un rezumat care va trebui să fie evaluat rapoartele strategice ale statelor membre, precum și maniera în care au fost implementate proiectele, nu doar din punct de vedere financiar, ci și din punct de vedere al conținutului implementării, toate vor fi evaluate. Mai apoi, împreună, va trebui să tragem concluzii. Aceste concluzii, concluzii vor fi folosite în uh, crearea următoare sau gândirea următoarei eh, perioade de programare. Vom decide dacă instrumentele pe care le avem acum la dispoziție, documentele pe care le primim conform legurilor, sunt suficiente, vom decide care sunt concluziile de tras. Uh, Uh, prin urmare, va trebui să mai așteptăm puțin pentru a putea influe, pentru a evolua totul. Mai apoi, împreună vom decide care sunt instrumentele, care sunt instrumentele necesare, dacă adaptările sunt necesare. Aceste adaptări vor fi operate. Mihau Oleinic. Mulțumesc foarte mult. Domnul Oleinici, care cuvântul. Dziękuję bardzo, panie komisarzu. Mam... Mulțumesc foarte mult. Domnule comisar, câteva întrebări. Prima, legătură cu noile obiective pe care le-ați stabilit pentru politicile de coeziune. Aici sprijinim dezvoltarea, educația, crearea de noi slujbe. În același timp, suntem cu toții de acord că trebuie să depunem vechile și tradiționalele eforturi în legătură cu infrastructura în noile state membre, mai ales unde există atâtea cerințe. E ciudat, dat fiindcă bugetul rămâne același și ideea este de unde veți economisi, cum veți economisi resurse, pentru că se pare că bugetul nu va crește pentru perioada de după 2013. Asta este politica macroeconomică în UE, dumneavoastră, ca și comisar pe politici regionale. Așadar, veți încerca, vă veți strădui să faceți ceva pentru zonele rurale Deocamdată avem două programe pentru zonele rurale, politicile de coeziune, pe de-o parte, și politicile de dezvoltare rurală, pe de alta. Doresc să aflu părerea dumneavoastră personală. Credeți că ar trebui să existe o singură politică pentru zonele rurale? Next. Das, was Sie adresieren, wird ja Mai întâi de toate, cele menționate de dumneavoastră fac obiectul fondului de coeziune. Acesta există și care este misiunea sa? Este aceea de a promova proiectele privind mediul înconjurător, proiectele de infrastructură în zonele, în zonele rurale în care aceste proiecte sunt necesare. Așadar, instrumentul există deja și a dovedit eficiența și instrumentul va fi folosit și pe viitor. Asta în primul rând. Am uitat acum, mi-amintiți întrebările următoare? Ländliche Bevölkerung, ja, ländlicher Raum. Äh, da, uh, zona rurală Bineînțeles, zona rurală trebuie să se bucure de atenția noastră și pe viitor. Există deja fondurile necesare pentru acest uh, domeniu, am vorbit deja despre ele astăzi. Nu cred că are rost să ne înglodăm în cine știe ce discuții foarte complexe în momentul de față. Important este să stabilim care sunt uh, obiectivele noastre. Iar uh, pe ansamblu e clar că toate conținuturile trebuie să fie mai, bine, mai echilibrate, iar uh, acolo unde este posibil, regulile trebuie să fie armonizate, astfel încât cei uh, care doresc să beneficieze de pe urma tipului, tipurilor noastre de ajutor să poată face lucrul acesta. Știm deja că există o serie de suprapuneri la nivelul fondurilor europene, există domenii, pe de altă parte, care nu fac obiectul ambelor uh, fonduri. Vom face în așa fel încât situația să fie una rațională, să aducem uh, plus valoare și nu uh, să combatem suprapunerea. Lena Kolarska-Bobinska. Doamna Bobinska. menționat deja sprijinul UE pentru acele programe care includ mai multe țări, programe regionale care includ mai multe țări. Doresc să vă întreb, care este abordarea dumneavoastră vis-a-vis -vis de programele operaționale multiregionale pentru o anumită parte a unei țări? Spre exemplu, există o problemă de dezvoltare în Polonia de Est și programul respectiv este cofinanțat din uh, Fondul European de Dezvoltare Regională și a început în 2007. Credeți că acest tip de programe multiregionale, multioperaționale, reprezintă un instrument bun pentru a soluționa problema regiunilor subdezvoltate? Ar trebui ele să mai existe și în noua perioadă de programare bugetară? Care este opinia dumneavoastră? Nu am niciun fel de întrebare suplimentară, spune doamna Bobinska, așa că mai pun acum o a doua întrebare. Care este valoarea dumneavoastră a acestor programe multiregionale? Pentru că problema acum este că în mod frecvent aceste programe sunt evaluate înainte de a da rezultate vizibile, tangibile. Deci trebuie să facem evaluarea lor, evaluarea de ale continua sau de, la închi- de le închide înainte care să dea rezultate? Credeți că e bine sau nu? Credeți că aceste programe trebuie să se extindă perioada mai mult de 5 ani? Care ar trebui să fie această perioadă, domnule comisar? Mulțumesc foarte mult! Also, glaube, ich habe heute schon mehrfach gesagt, dass ich absolut. Am spus astăzi de nenumărate rânduri că sunt în favoarea colaborării supraregionale în toate formele sale. Asta deoarece problemele nu se rezumă la teritoriul unei regiuni, ci apar probleme asemănătoare în diferite regiuni europene. Prin urmare, logic ar fi ca aceste regiuni să colaboreze. Iar această colaborare trebuie să fie promovată pe viitor. Sunt absolut convins că această colaborare regională aduce cu sine o valoare adăugată și pentru politica de dezvoltare regională. Această despatere îmi este deja cunoscută și anume cu privire la, cea cu privire la uh, durata acestor pro- programe. Unii susțin că o perioadă de șapte ani ar fi tocmai potrivită pentru implementarea unor uh, proiecte, pentru uh, evaluarea acestora. În mare sunt într totul de acord cu această perioadă. Thank you very much. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult, domnul Tremopulos. Mulțumesc, uh, domnule Han. Ne confruntăm acum cu un ca, uh, haos la nivelul mediului înconjurător. N-ați spus absolut nimic despre schimbările climatice în răspunsurile dumneavoastră. Tocmai de aceea dați-mi voie să vă întreb dacă aceste teme uh, joacă vreun rol în politica regională, de dezvoltare regională. Uh, și, în același timp, în ce măsură fondurile structurale vor fi uh, folosite pentru protecția mediului înconjurător. Ați vorbit despre transparență. transparență. Cum vă gândiți că, în cazul atribuirii fondurilor, atribuirii de către statele membre a fondurilor europene, va fi mai transparentă? De asemenea, ce aveți de gând să faceți cu fondurile de coeziune și uh, cheltuirea acestora? Asta, în special în cazurile în care nu toate fondurile atribuite sunt într-adevăr cheltuite. Zum ersten, ähm, das ganze Thema Umwelt, Klimawandel. Tema aceasta a schimbărilor climatice, energiilor regenerabile, uh, Uh, reprezintă un punct central al uh, strategiei EU 2020. Tocmai pentru că acesta este una dintre temele esențiale, trebuie să uh, o discutăm în profunzime. Spuneam că politica urbană este foarte importantă pentru mine. Asta și datorită faptului că orașele sunt mari consumatori de energie, de fapt irosesc foarte multă energie și astfel, o, aplicându-ne asupra problemei uh, urbane, vom reuși să îmbunătățim consumul energetic. în momentul în care vă uitați la toate cheltuieli, la maniera în care sunt cheltuite fondurile structurale, veți vedea că 105, de, 105 miliarde de euro sunt uh, atribuite proiectelor uh, Uh, care vizează um, combaterea schimbărilor climatice, asta în uh, perioada de programare actuală. În pachetul de simplificare am inclus uh, și o prevedere cu privire la promovarea promovarea măsurilor de de sporirea eficienței energetice a clădirilor. Așadar am făcut câte ceva în acest sens. Bineînțeles, putem face mult mai mult. E clar că trebuie să punem un accent mult mai puternic asupra acestei teme. În ceea ce privește transparența, au existat aceste cerințe și uh, data trecută. Acum, uh, în statele membre, se știe mai bine care sunt beneficiarii uh, proiectelor individuale. Știu că situația la nivel european nu este una unitară. Uh, există diferențe cauzate de modul în care sunt prezentate datele în diferitele state membre și acest deficit trebuie să fie eliminat în următoarea perioadă de programare. În al doilea rând, bineînțeles, uh, principiul subsidiarității trebuie să fie aplicat și aici. Trebuie să existe anumite condiții pentru publicare. Mm, vom încerca să promovăm astfel de standarde la nivel european, însă diversitatea trebuie să fie apărată. I, uh, I think we can stick to the clock. Doamna președinte, cred că ne putem uita la ceasul de pe perete mai optimist decât cel pe care îl avem la mână, adică ne mai permitem o întrebare. Domnul Kurski este înlocuit de domnul Vlasac. Domnule Han, Pavel Stametski în documentul său de orientare a menționat un transfer potențial a unei calități a vieții de axa 3 și de acces 3, deci un transfer de la politicile uh, de politică agricolă comună înapoi la politicile regionale. Știu că a existat uh, multă discuții și anume actualul cadru creează anumite dificultăți. Credeți că acest transfer este posibil? Ich kenne die Diskussion, ich kenne das Papier. Wir haben es heute schon mehrfach Cunosc documentul, cunosc discuția. Am discutat deja astăzi de mai multe ori despre această temă. Mi-aș folosi mai degrabă energia în uh, alte domenii decât în cele ce vizează competențele. Bine, um, este necesar să vorbim și despre competențe, însă, în orice caz, important în momentul de față este să ajungem, să putem crea un echilibru între cele două programe. am, s-a dovedit uh, faptul că există deja suprapuneri între, între cele două programe. Ei bine, aceste suprapuneri trebuie să fie eliminate. Mai apoi, uh, după părerea mea, problema legată de cine este responsabil de, aceste, de eliminarea acestor deficite este una secundară pentru mine. Doamna președinte, am uh, menționat că l-avem pe, cu noi pe domnul Luc van den Brande și domnia sa are un minut sau un minut și jumătate pentru a face o declarație în fața noastră. Deci e vorba de președintele Comitetului Regiunilor. Aveți cuvântul. Doamnă președinte, dragă Danuta, dragă domnule comisar desemnat, viitorul politicilor de coeziune reprezintă o politică de dezvoltare globală europeană la dispoziția tuturor cetățenilor europeni și coeziunea, din punctul meu de vedere, nu este doar un instrument de punere în aplicare a obiectivelor UE, precum strategia 2020. Este și o politică menită a contribui la oportunitățile diverse de dezvoltare în regiunile noastre. Așadar, trebuie să putem să ne adaptăm la diferite circumstanțe teritoriale specifice. Integrarea obiectivelor uh, coeziunii teritoriale în tratat înseamnă că toate domeniile politice UE trebuie să recunoască impactul teritorial și că toate aceste domenii, repet, trebuie să recunoască impactul teritorial al activităților lor și trebuie să fie conștientă de efectele asupra teritoriilor. Trebuie să găsim uh, o definiție a coeziunii teritoriale și aici aveți dreptate, doamnă președinte, efortul nostru de a ajunge la o definiție înseamnă că trebuie să suplimentăm libertățile deja stabilite în tratat, adăugând libertatea cetățenilor de a alege unde să trăiască și unde să lucreze. În ciuda chestiunilor geografice existențe, și acest lucru trebuie să devină activă în sensul competitivității. Deci să transformăm într-o activă ceea ce a fost un handicap teritorial. Toate politicile și sectoarele politice trebuie să ia în considerare coeziunea teritorială în planificarea implementării și a evaluării, adică trebuie să evităm sectorializarea, fragmentarea și sper că veți ajunge la acest uh, obiectiv, la îndeplinirea sa. Nu suntem în favoarea îndepărtării de cea mai de succes politică regională în favoarea renaționalizării acestor politici, pentru că politicile de coeziune au reprezentat o strategie excelentă care îndeplinește două obiective. Unul, implementarea obiectivelor UE la nivel local și regional și, doi, emanciparea cetățenilor, acordarea acestora a puterii de a-și atinge obiectivele. Domnule comisar, vă rog să credeți mai mult decât ați făcut-o deja în importanța guvernanței la, pe mai multe niveluri. Va fi singura modalitate de a ne atinge obiectivele, nu să fie doar un fel de abordare teoretică și mai departe. Trebuie să credem în ea. În al doilea rând, mi se pare că vorbiți mult despre regiuni, despre orașe. Trebuie să vorbiți direct cu regiunile, cu orașele să le considerați a fi parteneri veritabili și acest lucru va face o diferență reală. Cred și sunt încrezător că totul va fi bine și unul dintre crezurile Comitetului Regiunilor este, bineînțeles că nu numai sunteți binevenit la următoarea noastră sesiune plenară în februarie, dar mai mult, cred că trebuie să cooperați cu noi și nu numai cu noi, dar cu liderii locali și regionali, în mod direct, pentru a obține ceea ce vă doriți. Și acesta este efortul direct pe care trebuie să-l facem. Mă refer la Parlament, la Consiliu și la dumneavoastră ca motor al Comisiei în ceea ce privește politicele regionale. Deci trebuie ca toți să acționăm împreună într-un parteneriat real. Mulțumesc. Doamna președinte, mulțumesc, uh, domnule Vanden Brande, ne apropiem de sfârșit. Dacă domnul comisar senat dorește cu disperare să spună câteva cuvinte, suntem deschiși și flexibili. Aveți cuvântul. Äh, äh, Vă mulțumesc, domnul președinte. Este uimitor uh, modul în care m-am transformat într-o mașinărie în cursul după amiezia acesteia. Ce vreau să vă spun? Mai întâi de toate, vă mulțumesc foarte mult pentru dezbaterea foarte încinsă. Am uh, observat nu doar ce mă așteaptă, ci și care sunt uh, interesele și nevoile dumneavoastră pe parcursul acestei dezbateri. Spun deschis că dacă în următorii ani vom avea posibilitatea de a lucra împreună, atunci uh, Vă spun de, pe la, de la bun început că cu siguranță voi face greșeli, uh, fiecare om este supus greșelii, însă vă asigur că voi uh, depune tot efortul necesar pentru a aduce în prim plan interesele regiunile voi, regiunilor. Voi lupta pentru acestea și, bineînțeles, mă voi deplasa și în regiuni. Nu știu dacă voi reuși să transform în realitate programul ambițios de călătorie creat de doamna Hübner, însă îmi dau seama că avem nevoie de cunoștințe la, de la fața locului pentru a putea vorbi cu dumneavoastră. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult pentru discuția dumneavoastră angajată și echitabilă și sper că această dezbatere va continua. Vă mulțumesc! Please, colleagues, don't, don't, don't yet uh, get out of this room because... Dragi colegi, nu părăsiți sala pentru că încă mai trebuie să ne punem de acord asupra ceea ce vom face de acum înainte. Mai întâi aș dori să mulțumesc în mod formal tuturor celor care au fost prezenți aici timp de trei ore și mulțumesc și domnului comisar desemnat că a supravizit acestor uh, trei ore. Mark Twain spune că uh, cel mai um, urât mod în care ai putea muri ar fi să uh, fi pus să vorbești până mori. Uh, Însă se pare că noi totuși am avut un schimb de opinii buni. Mulțumesc tuturor celor care au luat parte la acest schimb. Acum vom lua o pauză de o jumătate de oră, iar la ora 8 ne întâlnim pentru evaluare. Toți coordonatorii politici însoțiți de asistenții lor și de membrii secretariatului. Deci, uh, vă rog, folosiți această jumătate de oră pentru a vă întâlni cu grupurile dumneavoastră și pentru a decide asupra evaluării. Sper că ne putea uh, întâlni în uh, sala A1G3 peste o jumătate de oră, deci la o fix. Fiți în această seală, vă rog. Mulțumesc foarte mult!